Guten Morgen, wir beginnen unsere Sitzung. Bună dimineața, reluăm ședința noastră cu consultările noastre. Îi salut uh, pe cei uh, ultimi rămași pe baricade. În ceea ce privește ordinea de zi, nu mi-au parvenit dorințe de modificare. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că punctul 7 inițial devine punctul 4. Din motive organizatorice a trebuit să facem această schimbare, ceea ce înseamnă că punctele 5 și 6 vor fi discutate după punctul 7. La punctul 2 aș dori să vă atrag atenția asupra cont news în ceea ce privește regimul lingvistic uh, plus uh, transmiterea pe internet ca de obicei. Avem și procese verbale de aprobat care sunt menționate acolo, care sunt, vor fi considerate ca adoptate dacă nu ne parvin obiecții. Ajungem așadar direct la punctul 7, adică noul punct 4, Studiul cu privire la indicatorii de performanță pentru convergența nivelurilor de dezvoltare regională, cum ne putem asigura că acești indicatori sunt ceea ce uh, trebuie să fie. Raportarea noastră este doamna Claudia Schmidt, este vorba despre un document a um, Departamentului de Politici care va fi prezentat. Cui dau cuvântul? Cine îl va prezenta? domnul uh, Wolford și doamna Mellon. Vă rog, bun venit, aveți cuvântul. Well, thank you very much indeed for... Mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care ne-ați adresat-o pentru a prezenta rezultatele studiului privind indicatorii de performanță pentru convergența nivelurilor de dezvoltare regionale. Uh, Vom uh, face amândoi această prezentare. Mm, voi începe eu, iar colega mea, Jane, uh, va prezenta rezultatele cercetărilor noastre. Cred că, ca concluzie generală, înainte de a intra în detalii, senzația noastră este că s-au făcut progrese substanțiale, uh, începând cu anii 2000, în elaborarea unui sistem eficient pentru măsurarea performanțelor intervențiilor în domeniul politicii de coeziune. Și foarte pe scurt voi enumera principalele evoluții care au avut loc în domeniul cursul anilor. Dar în același timp, studiul nostru subliniază o serie de provocări care rămân în continuare și care trebuie abordate înainte de începutul uh, viitoarei perioade de programare. Ca și context, cred că este important să punctăm uh, pe scurt uh, cele trei elemente cheie ale cadrului general în care funcționează intervențiile în politica de coeziune și sunt uh, evaluate. Există, iată, trei elemente principale, uh, așa numitele condiționalități ex ante, care trebuie îndeplinite de către statele membre înainte de a putea folosi angajamente bugetare iar din punctul de vedere al studiului nostru, condiționalitatea ex ante, numărul 7 este importantă și nevoia de a elabora sisteme de date și de colectarea datelor eficiente și încercarea de a pune un mai mare accent pe performanță în evaluarea programelor. Cel de-al doilea element se referă la structurarea programelor și importanța de a avea indicatori de performanță cheie care să poată măsura performanțele în vedere realizării acestora. Și în al treilea rând, um, această legătură între indicatorii de performanță și uh, fondurile bugetare, și mm, rezerva de 6%. În ultimii ani, tendința a fost ca să se pună un accent um, din ce în ce mai mare asupra unui set comun de indicatori de performanță pentru intervențiile din politica de coeziune. Dacă ne uităm la perioada dinainte de 2000, nu a existat o abordare comună. Au existat circa 1700 de indicatori diferiți în diferitele programe uh, erau diferențe mari în ceea ce privește tipul de indicator folosit în diferitele state membre, iar anum, și chiar și atunci când uh, state membre sau regiuni foloseau aceiași indicatori, existau diferențe în definirea indicatorilor și a metodologiilor uh, utilizate. De atunci încoace se constată o tendință către un sistem cu mai multe elemente comune care face posibilă agregarea rezultatelor din regiuni și state membre pentru a obține o imagine de ansamblu și se pune mai mult accentul nu pe măsurarea absorpției financiare, ci pe măsurarea rezultatelor și a impactului acestor programe realizate. Putem sări de acest diapozitiv, care este însă disponibil în raportul nostru cu privire la evoluțiile din ultimii ani. Acum, pentru a actualiza situația și a sintetiza uh, situația în care ne aflăm acum, în cadrul acestui sistem, înainte să dau cuvântul colegii mele pentru recomandări, dacă ne uităm la perioada actuală de programare 2014-2020, au existat 72 de indicatori comuni de rezultate în cadrul Fondului Social European. Este vorba de 32 Deci, dintre care 23 uh, de indicatori de produs și 29 de rezultate. În cadrul programului uh, FEDER există 40 de indicatori diferiți, majoritatea mm, măsoară realizările și ideea e de a defini mm, indicatori mai eficienți pentru acest program. Fără îndoială, un sistem comun a dus la o consolidare a implementării implementării și evaluării uh, programelor, dar, acestea fiind spuse, mai există o serie întreagă de deficiențe care trebuie abordate în ceea ce privește conceperea indicatorilor și mai ales în ceea ce privește datele existente. Am să dau acum cuvântul colegei mele, Jane, care ne va prezenta principalele recomandări pe care le-am uh, formulat și evident după aceea vă stăm la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Morning. Bună dimineața! Există o serie de recomandări, um, iar timpul este limitat, de aceea mă voi referi la anumite recomandări uh, în uh, comun. Primele trei recomandări reflectă această constatare a beneficiilor alinierii acestor indicatori de performanță și recomandăm uh, progrese ulterioare în acest uh, sens pentru a um, spori comparabilitatea indicatorilor. Prin agregare și armonizare se creează o imagine mai bună cu privire la rezultatele acestor programe, ceea ce privește recomandarea cu numărul 4. Chiar dacă suntem în favoarea simplificării, acest lucru nu trebuie să se facă în detrimentul contribuțiilor pe la politicile strategice. De aceea, am dorit să se pună mai mult accentul pe rezultate și impact. În propunerile 2020, pentru programa 2021-2027 există astfel de indicatori de rezultate, dar în conformitate cu o mai bună gestionare ar trebui să existe și indicatori care să reflecte impactul la adresa societății. Continuând acum, tot punând accentul pe rezultate și impact, ne-am dorit ca acestea să se reflectă și în procedurile de selecție a proiectelor și de selecție a granturilor. Recomandarea 6 uh, pune accentul pe valoarea ex în procesul de politici pentru a accentua modificarea pe care respectivul program dorește să o aducă. Există o echipă de evaluatori extern care formulează aceste evaluări ex ante, care pun accentul pe calitatea sistemului, relevanța și cuantificarea uh, rezultatelor. În ceea ce privește recomandarea 7, acesta reflectă contextul gestionării partajate care să ajute statele membre și regiunile să țintească rezultatele um, dorite. În absența unei evaluări ex se pierde această resursă importantă de expertiză externă. Trecând acum mai departe, aceste recomandări arată că s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește sistemele IT și capacitățile de monitorizare. Mai există deficiențe în ceea ce privește um, actualitatea datelor, acuratețea și calitatea acestora. Ne bucură să vedem că utilizarea sistemele date naționale va fi disponibilă în noua propunere și sigur trebuie să ne asigurăm că acestea vor fi adoptate în, a, înaintea adoptării programului, astfel încât beneficiarul să știe din timp uh, ce trebuie să planifice. Acum, uitându-ne spre viitor, um, constatăm cu plăcere că rezerva de performanță s-a renunțat la ea, Uh, pentru că um, nu s-a concentrat prea mult pe performanță, pentru că se puteau uh, face penalizări uh, în cursul implementării programului. Mm, cred că pentru reprogramări și realocări ar trebui să existe alte modalități de răspuns mai adecvate. Acum, în sinteză din partea mea, sigur, raportul oferă o evaluare detaliată a situației sistemului în momentul de față. Unul dintre lucrurile pe care le-am făcut este să ne uităm uh, la regulamentul uh, general comun pentru viitoarea perioadă de programare și să vedem în ce măsură recomandările pe care le formulăm se reflectă deja în uh, noile reglementări. Sperăm că va fi un ghid util pentru comisie și alți factori um, interesați pentru îmbunătățirea sistemului pentru noua perioadă, pentru a asigura că se pune accentul pe cea mai bună utilizare a fondurilor UE și uh, măsurarea rezultatelor acestora. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și așteptăm cu interes întrebările. Mulțumesc foarte mult! Sigur că ați evitat elegant toate um, castanele fierbinți, pentru că țările care investesc uh, mai mult în cercetare um, nu prea sunt cele mai dezvoltate, iar cele mai puțin dezvoltate nu pot investi la fel de mult pentru că nu au capacitățile necesare. Are acum cuvântul colega noastră Schmidt. Mulțumesc! Mi s-a părut interesantă lecturarea studiului. Mai puțin interesant mi se pare, interesantă mi se pare prezența unui număr de doar trei europarlamentari și fiind vorba de 352 de miliarde de euro cheltuiți în actuala perioadă de finanțare, mi se pare regretabil faptul că ne interesează doar pe noi. Doar pentru a repeta, s-au pus la dispoziție pentru fonduri structurale și de coeziune 352 de miliarde de euro, ceea ce face ca mm, să existe o condiție sine qua non în existența unor sisteme eficiente de control și evaluare. Pentru că dacă nu, nu știm de câți bani este nevoie și dacă banii mm, trebuie înmulțiți fără mm, prezența unor astfel de indicatori, comisia noastră nu ar putea urmări eficient uh, implementarea acestor probleme. Uh, în sinteză, pentru că nu doresc să repet acum ce s-a spus, vreau doar să accentez că în agregarea acestor date mai există marjă de îmbunătățire pentru mine este totuși o surpriză constatarea um, respectivă, concluzia la care am ajuns deja de la începutul uh, prezenței mele în această comisie. Sigur că seturile de date trebuie îmbunătățite, dar aici trebuie văzute lucrurile și din uh, perspectiva proporționalității și dacă uh, Uh, spunem că la nivel european avem suficientă treabă și să se ocupe statele membre, nu va fi soluția mm, pe care ne-o dorim, pentru că anumite seturi de date nu aduc niciun fel de contribuție în plus în evaluarea acestor programe. De exemplu, Fondul Social European și anumiți indicatori în același timp uh, nu există indicatori și seturi de date pentru alte domenii, cum ar fi um, grupurile defavorizate. Sigur că statele membre Um, au suficientă treabă și datorită complexității um, procedurilor și aceste date suplimentare ar trebui să nu aducă povară administrative suplimentară. Sigur că um, ceea ce privește fiabilitatea și calitatea datelor uh, și rapiditatea cu care sunt puse la dispoziție trebuie îmbunătățită, pentru că în parte datele de care beneficiază Comisia sunt vechi de peste 2 ani. Salut abordarea acum că, iată, acum um, actualitatea datelor va fi mult îmbunătățită, dar uh, se trece dintr-o extremă în alta um, o calea de mijloc de a pune la dispoziție aceste date în decurs de 4-6 luni poate că ar fi cea mai de dorit. Informațiile trebuie să vină de la cei care pun în aplicare proiectele, beneficiarii trebuie să uh, raporteze cu privire la rezultate, însă știți cum e încrederea e bună, controlul însă și mai bun. Pe de altă parte există și diferențe în ceea ce privește um, protecția datelor în statele membre. Sigur că datele personale uh, trebuie uh, protejate, dar trebuie să existe acest echilibru între uh, datele protejate și cele care trebuie publicate. La nivel de cronologie, mi se pare interesant să constat că au existat totuși aceste evoluții pozitive și dacă ne uităm în viitor, perioada următoare de programare 2021-2027, unde s-ar renunța la evaluarea ex ante, acest lucru mă îngrijorează chiar dacă perioada ar urma să fie împărțită în 5 plus 2 și nici o revizuire la mijlocul perioadei nu a rezolvat această problemă. În plus, cu această divizare a perioadei financiare se creează poate și o povară uh, administrativă necorespunzătoare, dat fiind faptul că revizuirea ar uh, coincide cu demararea negocierilor uh, pentru viitoarea perioadă de programare. În ceea ce privește finanțările bazate pe performanță, aici avem tot interesul uh, din perspectiva controlului bugetar. Uh, înțeleg și că statele membre au ceva împotrivă pentru că e mai simplu doar să cheltui banii fără să te uiți la valoarea adăugată creată. Pe de altă parte, nu se poate defini exact care este această valoare adăugată suplimentară și, așa cum a spus și doamna președintă, ți-ar putea să fie mai puțin palpabil pentru că ar putea fi vorba de uh, rezultate ale cercetării și nu un beton concret. Și de aceea, sigur, um, totul um, ține de voință, dar această tendință de a cheltui toți banii pentru a nu se reduce finanțarea în următoarea perioadă de finanțare mi se pare contraproductivă. Deci banii nu cred că trebuie cheltuit doar pentru că există și în absența unui, uh, unei valori adăugate suplimentare. Asta nu poate fi obiectivul politicii financiare a Uniunii Europene. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Gillen din partea Comisiei Europene. Dacă nu v-am pronunțat corect numele, vă rog să mă corectați. Vă. Thank you very much, Madam Chair. Good Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Îmi pare rău că nu voi putea să spun prea multe lucruri în această dimineață. Am primit studiul doar vineri după amiază și, în mod evident, este important să analizez cu atenție un asemenea raport, să evaluăm concluziile și mai ales din perspectiva Comisiei, să ne asigurăm că oferim uh, o perspectivă cuprinzătoare pentru a ajuta Parlamentul în eforturile sale. Cu siguranță, ne vom uh, întâlni din nou cu raportoarea, dacă este de acord, sau chiar cu comisia dumneavoastră, dacă este posibil, de îndată ce vom fi examinat în, în detaliu conținutul raportului. Acestea fiind spuse, am reușit să privesc recomandările din perspective proprie și, da, mă bucur să vă confirm că majoritatea dintre ele au fost deja incluse în propunerile Comisiei pentru perioada de după 2020, după cum și notează de altfel studiul. Salutăm foarte mult recunoașterea eforturilor Comisiei în încurajarea folosirii indicatorilor comuni. Pentru noi, acesta este absolut esențial pentru a putea aborda nevoia de raportare eficientă în ceea ce privește uh, implementarea politicii și mai ales în ceea ce privește informarea Parlamentului vis-a-vis de progresul politicii uh, per ansamblu. Și aici uh, reiese una dintre provocările pe care am vrut să mă uh, concentrez și care este amintită și în raport, și anume să convingem statele membre să folosească eficient acești indicatori comuni multe state membre și multe programe de pe tot uh, teritoriul Uniunii sunt încă um, foarte puternic atașate de indicatorii specifici vis-a-vis -vis de cum funcționează propriul program. Mhm. poate să fie un lucru util în contextul individual, național sau regional, dar, din păcate, aproape că nu are nicio valoare adăugată la nivel european, pentru că dacă folosești indicatori specifici pentru program, aceștia nu pot fi cumulați și atunci nu putem face un raport privind politica pe ansamblu. În cadrul discuțiilor privind regulamentele de după 2020, Statele membre mai trebuie convinse vis-a-vis -vis de uh, numărul mare de indicatori comuni propuși de comisie. Vorbim, vorbim de sub 200 de indicatori care pot fi, din care se poate alege, deci nu sunt toți uh, obligatorii pentru Fondul uh, European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Deci, uh, iată, o cifră de sub 200 uh, prezintă îngrijorări în statele me- uh, membre. Uh, dar par să fie mulțumiți de miile de indicatori specifici de programe care se folosesc în prezent. Aceasta este una din uh, inconsecvențele cu care ne confruntăm și sperăm ca Parlamentul să susțină Comisia în eforturile de uh, uh încurajare a indicatorilor comuni din cadrul negocierilor. Uh, în sfârșit, uh, o să mai menționez și uh, problema raportării tratată și ea în raport. Am spus că ne dorim ca statele membre să raporteze o dată la două luni în ceea ce privește indicatorii și datele financiare după cum s-a notat aici, statele membre nu sunt entuziaste cu privire la această frecvență și încearcă într-adevăr să uh, o reducă semnificativ. Cu cât mai rar primim date, cu atât mai rar putem să raportăm și să actualizăm. Atât de simplu. Uh, managementul uh, prezentării acestor date, uh, responsabilitatea managementului prezentării acestei date vine de la statele membre. Există o serie întreagă de simplificări, de exemplu, nu mai este nevoie să se, prezinte un, să se prezinte un raport lung de punere în aplicare în fiecare an, deci volumul de muncă a scăzut și uh, în acest context nu este uh, nerezonabil să uh, solicităm o raportare mai frecventă pentru ca informațiile să fie mai regulate și mai actualizate. Totul se bazează pe un schimb electronic de informații între programe și comisie, deci nu e vorba decât de a apăsa niște butoane pentru a transmite aceste informații. Și noi considerăm că dacă avem date mai regulate, avem o imagine mai actualizată a programelor, astfel încât Parlamentul și celelalte instituții europene să fie la curent mereu cu ceea ce se întâmplă. Mulțumesc frumos! Vielen Dank für die Generaldirektion Emploi. Mulțumesc. Acum, domnul Petre Antone, din partea digi Ocupare. No, also, schad, Steht so schön, es steht so schön auf meinem Zettel. Păcat, așa scria uh, pe bilețelul meu. Bun, ce facem acum, doamna raportor, pe final? Mi-aș dori ca și colegii de la comisie să mm, citească mai repede rezultatele, mm, la fel ca și raportorii, dar nu vreau să mă repet. Vrem să simplificăm lucrurile și nu să transferăm o povară de la unii la alții. Ar trebui creat un cadru care să aducă simplificări pentru toată lumea și nu doar să transferăm povara de la unii la alții. Sigur că nimeni nu va spune că banii nu sunt importanți și pentru ce se folosesc. Va trebui să ne uităm mai cu atenție pentru ce se folosesc, dar mă bazez pe um, colegii de la comisie că după studierea mănunțită a acestui studiu să vină să ne împărtășească un punct de vedere despre concluziile la care au ajuns. E clar că în politica de coeziune am putea fi mult mai buni dacă am avea mai multe idei în ceea ce privește și rezultatele, dar și ambiția în folosirea Um, acestor bani. Eu totdeauna am spus că dacă se alocă 352 de miliarde de euro, um, rezultatele nu se lasă așteptate, dar din păcate nu întotdeauna se cheltuie judicios și există rezultate uh, eu cred că în noua perioadă de programare va trebui să schimbăm lucrurile și în noua legislatură avem toate motivele să avem o prietenie durabilă cu Comisia pentru uh, dezvoltare regională și cea pentru agricultură pentru că noi, în calitate de controlori, uh, spune foarte clar că lucrurile nu pot continua ca până acum. Mai doriți să completați ceva? Formulasem și întrebarea ce rol au uh, statele membre, partea de administrare și Uh, statele membre care, de fapt, au cea mai mare nevoie de bani, însă n-au capacitatea de a pune în aplicare. Just taking the, um, the first point on administrative capacity. Vis-a-vis -vis de capacitatea administrativă, într-adevăr, mi se pare o chestiune esențială și, evident, trebuie să găsească un echilibru între simplificarea sistemului, care, evident, ajută din perspectiva resurselor de care au nevoie statele membre pentru a uh, face uh, măsurarea uh, performanței, deci între simplificare pe de o parte și asigurarea unui sistem care totuși să poată uh, asigura folosirea corectă a banilor și răspundere. Este adevărat și uh, am văzut din studiul care a acoperit uh, mai multe state membre este adevărat așadar că există lipsă de capacitate în unele țări, mai ales poate cele care s-au um, alăturat Uniunii în, um, mai de curând. Însă, noi considerăm că dacă ai un cadru puternic la nivel european, Mm, se poate să ofere acestor țări și acestor regiuni sprijinul de care au nevoie pentru a-și dezvolta capacitățile necesare. Nu e vorba doar de diferențe între state, ci și în cadrul unui singur stat, diferențe între regiunile mai mici și regiunile mai mari și capacitatea acestora de a dezvolta sisteme statistice utile în acest context. Am vrut să fac uh, referire la un alt punct, foarte pe scurt, și anume nevoia de a continua de, să se pună accentul pe indicatori comuni de performanță, um, îndepărtându-ne de modelul indicatorilor specifici care sunt atât de numeroși. Suntem foarte de acord cu acest lucru, de altfel el uh, este reluat și în raportul nostru și poate um, are ceva de a face și cu ce spunea colega mea legat de evaluarea ex ante. Să, trebuie să ne asigurăm că înainte de a începe un program, acesta este analizat independent, astfel încât să uh, asigurăm consolidarea sistemului indicatorilor comuni și să minimizăm folosirea indicatorilor specifici. Acestea sunt cele două puncte pe care am vrut să mă concentrez uh, ca adaus la ceea ce am spus deja. Mulțumesc! Da, vă mulțumim pentru prezentarea studiului și vom continua să lucrăm la această temă cu noua legislatură. Mulțumesc că am ajuns la finalul acestui punct de pe ordinea zi și vă propun să trecem la punctul 5 Raportul special cu privire la produsele ecologice, o chestiune interesantă. Raportarea din partea Parlamentului este doamna Kadenbach, care din păcate este bolnavă și a rupt piciorul și trebuie să rămână acasă. Îi dorim însător, însănătoșire grabnică și de aceea am preluat eu raportarea. Domnul Miolis este uh, Uh, membrul uh, din partea Curții de Conturi uh, responsabil pentru acest studiu. Mulțumesc, doamnă președintă. Îmi face uh, mare plăcere să vă prezint uh, raportul curții privind uh, produsele uh, organice, produsele ecologice. Producția acestora crește rapid în Uniunea Europeană. Pentru consumator, logo-ul uh, Uh, ecologic european uh, pe un produs este o garanție că s-au respectat niște norme ecologice clare. Sistemul de control trebuie să se asigure că aceste norme au fost aplicate pe tot parcursul lanțului de uh, producție și de aprovizionare. În urma unui audit publicat în 2012, am uh, evaluat să vedem dacă Comisia a remediat uh, punctele slabe identificate. De data aceasta, am acoperit la un nivel mai extins regimul de import pentru produsele uh, organice. Uh, Concluzia noastră generală este că sistemul de control s-a îmbunătățit și că, în general, recomandările noastre au fost puse în aplicare de la auditul anterior încoace, însă rămân o serie de provocări. În ceea ce privește produsele uh, europene, produsele din cadrul Uniunii Europene, Auditul nostru a examinat mai întâi uh, sistemele de control pentru produse comunitare, care reprezintă partea majoritară a consumului european. În momentul raportului din 2012, Comisia nu efectuase niciun uh, audit cu privire la produsele ecologice în statele membre din 2004 încoace. Comisia și-a reluat vizitele de audit și a vizitat acum majoritatea statelor membre. Comisia a întreprins totodată acțiuni pentru îmbunătățirea cadrului juridic al Uniunii Europene. Autoritățile competente din statele membre au luat măsuri pentru îmbunătățirea sistemelor de control. Unele au introdus modificări ale cadrului juridic, altele au îmbunătățit coordonarea cu organismele de acreditare sau au emis uh, recomandări mai bune pentru supravegherea uh, organismelor de control. Unele dintre aceste schimbări sunt chiar recente și e nevoie de puțin timp pentru ca ele să fie aplicate în totalitate. Însă am găsit chiar și așa o serie de puncte slabe vis-a-vis -vis de constatările noastre anterioare. În raportul nostru special din 2012 constatam că măsurile de aplicare pentru nerespectarea normelor ecologice se aplicaseră diferit. De atunci, Armonizarea s-a îmbunătățit semnificativ în cadrul organismelor de control și al statelor membre, iar Comisia a început să lucreze cu statele membre pentru o îmbunătățire și la nivel comunitar. Schimbul de informații s-a îmbunătățit în cadrul statelor membre, de la state membre la Comisie și între statele membre. Însă, am constatat că raportarea în statele membre ar putea să fie mai rapidă și mai cuprinzătoare. Acum, în ceea ce privește produsele importate, auditul nostru a examinat și sistemele de control pentru produsele ecologice importate ele reprezintă cam 15% din toate produsele ecologice consumate în Uniunea Europeană. Există două regimuri de import diferite. Organisme de control echivalente ce funcționează în țările terțe certifică peste 80% din produsele ecologice importate în Uniunea Europeană. Prin auditurile sale, Comisia, până în prezent, a acoperit sistemele care se uh, aplică um, pentru circa o treime din importurile pe care le certifică. În ceea ce privește cel de-al doilea regim de control, auditurile Comisiei din 2012 încoace au acoperit majoritatea țărilor terțe, considerate ca având um, standarde echivalente. Comisia încă trebuie să-și mai îmbunătățească cooperarea cu autoritățile competente de pe alte piețe de import semnificative, cum ar fi Statele Unite, precum și cu organismele de acreditare. În ceea ce privește sistemul de control pentru importuri, atunci când Comisia identifică probleme, procesul de reparare a situației poate fi dificil și uh, de durată. Însă s-au adoptat noi reguli pentru ca aplicarea să fie mai rapidă și mai eficientă. La nivelul statelor membre am găsit puncte slabe în ceea ce privește verificările transporturilor care intră și am descoperit că, organismele efectuate de organ- uh, că verificările efectuate de organismele de control la nivelul importatorilor erau încă incomplete. În sfârșit, am uh, efectuat și un exercițiu de trasabilitate pe un număr de 105 produse ecologice urmând uh, documentele până de la comerciant până la producător. Am constatat astfel că nu toate produsele pot fi urmărite înapoi până la producătorul agricol. Rezultatele au fost mai bune decât în 2012 în Uniunea Europeană, dar au rămas stabile în ceea ce privește importurile. Am făcut trei recomandări către Comisie. În primul rând să abordeze punctele slabe rămase și reidentificate în statele membre pentru produsele comunitare, apoi să îmbunătățească supravegherea produselor ecologice importate și, în sfârșit, să realizeze verificări de trasabilitate mai complete. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumesc. Acum, în numele raportoarei, aș dori să formulez câteva întrebări. Aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru realizarea acestui raport foarte interesant. Și prima întrebare se referă la etapele destul de lungi Uh, de care are nevoie Comisia pentru a realiza un follow-up uh, la aceste rapoarte. Am avut un raport în 2004, apoi în 2014 și acum auditul organismelor de control, întrebarea adresată Comisiei, de ce durează atât de mult și apoi mai am și alte întrebări și anume raportul Curții de Conturi face diferența între organismele de control private și publice. Care este experiența dumneavoastră în ceea ce privește aceste organisme de control? Există diferențe între cele private și, pol- și publice? Există apoi uh, diferențe în ceea ce privește calitatea produselor ecologice importate. Vă întreb dacă există o problemă, dacă nu. Unele state membre publică date, altele nu. Întrebarea este dacă n-ar trebui să avem date de bază pentru a avea și o mai bună privire de ansamblu asupra acestor produse. Această întrebare se referă la aliniatul 16. acum la aliniatul 23 aș dori să vă întreb Aici există pentru mine o constatare um, îngrijorătoare și anume că există mm, reziduri de pesticide și în produsele ecologice, sigur de șase ori mai puțin, dar există și atunci întrebarea este dacă consumatorul știe acest lucru, trebuie să accepte acest lucru, m-ar interesa aici și răspunsul comisiei. Și apoi, la aliniatul 31 aș dori să vă întreb Aici deja în 2012 avusesem deja un raport uh, unde arătam că Comisia nu realizează niciun fel de rapoarte cu privire la produsele ecologice din statele membre. Și întrebarea era ce se planifică pe viitor în uh, ceea ce privește numărul auditurilor pentru agricultura ecologică. O altă întrebare se referă la Bulgaria, pentru că există titluri speciale pentru Cehia și Bulgaria. Curtea a vizitat ambele state membre și întrebarea acum este care este situația cu Bulgaria, dacă deficiențele constatate acolo deja au fost um, rezolvate sau continuă să existe. În Cehia, Curtea de Conturi a constatat că organismele de control au avut nevoie de 33 de zile în 2016 și 25 de zile în 2016 pentru a constata încălcări și sigur că în domeniul alimentar ar fi important ca astfel de încălcări să fie comunicate mult mai repede. În raport se vorbește de fără întârziere, dar mi-aș dori o definire a acestei formulări. Și apoi mai există noi reglementări în ceea ce privește produsele și agricultura ecologică și întreb dacă aceste deficiențe în procedurile de până acum se rezolvă prin noile reglementări? Și ultima întrebare se referă la China. China este cel mai mare exportator de produse ecologice pentru Uniunea Europeană. N-am știut și nici n-am crezut că este posibil care este situația cu China și cum se poate controla mai bine ce vine de acolo, câte puncte de control există acolo, în China, la fața locului. Doamna Suze van den Weyer, uh, din partea comisiei, uh, va avea acum uh, cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc membrilor acestei uh, comisii și vreau să vă mulțumesc pentru că ne dați ocazia să avem un schimb de opinii pe acest raport special al Curții de Conturi. Comisia uh, a primit favorabil raportul curții. Uh, producția um, ecologică este foarte importantă pentru agricultura europeană și are un succes uh, clar în ceea ce privește costurile și piețele. Însă problema o reprezintă încrederea consumatorilor în etichetele bio. bio și de aceea acceptăm cele trei recomandări ale curții. După cum curtea subliniază, s-au înregistrat progrese semnificative din partea Comisiei, mai ales în ceea ce privește monitorizarea sistemelor de control pentru produsele ecologice în Uniunea Europeană. De altfel, uh, provocarea pentru produsele importate a fost parțial uh, rezolvată, însă trebuie Președinta întrerupe. Uh, uh le, donc lăsați un pic de timp interpreților, spune președinta. Așadar, s-a cunoscut o creștere exponențială în ultima perioadă și sistemele de control trebuie să evolueze în consecință. Comisia înțelege riscurile ce decurg din această creștere și am început să luăm anumite măsuri pentru a face față. Comisia are așadar un program de audit în țările terțe, însă numeroase organisme de control trebuie în continuare să fie auditate. Cu toate acestea, marile organisme de control, cele mai importante, 10 la număr, au fost deja auditate. Așadar, pe baza resurselor de care dispunem în prezent, este dificil să creștem numărul de audituri anuale și, ca să vă răspund la, ceea ce prive, la întrebare legată de aceste audituri, avem nouă asemenea controle pe an mm, realizate de comisie, dintre care trei sunt consacrate statelor membre și șase produselor importate. Ne-ar plăcea să facem mai multe, însă, din păcate, resursele nu ne permit în momentul actual să creștem numărul de uh, controle de audit. Așadar, noul regulament privind producția ecologică a fost adoptat anul trecut în iunie și va intra în vigoare în 2021, iar el răspunde la îngrijorările curții, mai ales în ceea ce privește importul de produse ecologice. Și tot ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, uh, acest regulament va permite totodată uh, o reacție mai rapidă atunci când suntem informați că ar exista probleme specifice în ceea ce privește importurile de produse biologice, astfel încât vom putea reacționa la organismele de control care nu sunt eficiente. Tot ceea ce face Comisia este important, însă este important ca și statele membre să ia măsuri, câte vreme competența este una împărtășită și trebuie să permitem statelor membre să se coordoneze mai bine în ceea ce privește controlele, fie pe teritoriu, fie la frontiere. După cum am spus deja, uh, acceptăm așadar cele trei recomandări din raportul curții, știind deja că am, luat, am pus în aplicare unele măsuri uh, dinainte de redactarea raportului. În ceea ce privește recomandarea numărul 1, Așadar, uh, nevoia de a remedia lacunele din statele membre și de a armoniza sistemele de control și transmiterea de informații prin, cadrul, prin rapoartele anuale Comisia va redacta un uh, document de orientare pentru redactarea catalogelor naționale pentru măsurile de executare și, totodată, va preciza elementele care trebuie neapărat să figureze uh, în cadrul capitolului dedicat uh, producției ecologice în rapoartele anuale vis-a-vis -vis de controlele oficiale. Așadar, Comisia primește numeroase rapoarte anuale, pentru că aceasta este obligația statelor membre, însă și organismele trebuie să trimită asemenea rapoarte. Încercăm să răpun, răspundem și să analizăm cât mai repede aceste rapoarte cu resursele de care dispunem, însă s-au făcut eforturi mari pentru ca uh, elementele criticate în raportul uh, curții să fie acoperite. Uh, ne dorim să analizăm mai repede rapoartele, iar uh, conținutul lor să fie armonizat astfel încât să putem primi uh, în mod unitar datele de care avem nevoie. Lucrăm totodată la norme uniforme pentru aceste cataloage naționale, astfel încât să asigurăm și o armonizare în tratarea infracțiunilor, în tratarea încălcărilor uh, pentru că și acest lucru a fost criticat în raportul curții. Prin urmare, au loc acum discuții cu statele membre pentru a ajunge în final la un document care să fie acceptat de acesta. acestea. În ceea ce privește recomandarea numărul 2, îmbunătățirea supravegherii importurilor printr-o mai bună cooperare, în prezent avem o reuniune anuală cu organismele de certificare și evaluăm posibilitățile legale, fiindcă mom- în moment, pe moment nu există în text uh, bun, posibilități de îmbunătățire a uh, relațiilor uh, din această perspectivă și totodată ne axăm și pe discuțiile în uh, cadrul pluril, uh, multilateral cu statele terțe. Comisia va uh, ghida statele membre pentru uh, a îmbunătăți uh, monitorizarea produselor, a importatorilor și așa mai departe. În ceea ce privește recomandarea numărul 3, așadar uh, mai bun control al trasabilității, trebuie știut că Comisia răspunde uh, atunci când apar informații privind uh, transporturi suspecte și avem intenția să efectuăm și alte exerciții de trasabilitate um, pentru produsele importate și va invita statele membre să vină să prezinte în cadrul Comitetului pentru Produse Ecologice rezultatele propriilor exerciții de trasabilitate pentru a vedea ce probleme s-au identificat și cum au fost ele remediate. În sfârșit, Comisia are în vedere integrarea certificării electronice care există pentru piața internă și în viitorul sistem de gestionare a informațiilor pentru controle oficiale, astfel încât să îmbunătățească trasabilitatea uh, transfrontalieră și accesul la aceste date, luând totodată măsuri pentru a extinde sistemul și la țările terțe. Așadar, în ceea ce privește planul de acțiune, volumul de muncă se uh, adresează atât Comisiei cât și statelor membre și pentru că este foarte important să consolidăm uh, încrederea consumatorilor în logo-ul european, este evident că se vor face eforturi în acest sens și eu am încredere în ele. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră legată de pesticide, Legislația împiedică folosirea pesticidelor, dar, evident, prezența lor poate fi cauzată de alte surse decât de utilizarea propriu-zisă. Există, evident, contaminarea încrucișată, de pildă, și de aceea există analize pentru a realiza verificări iar organismele de control trebuie să efectueze asemenea investigații, iar noi, la rândul nostru, verificăm uh, munca efectuată de ele. Este dificil uh, să uh, fim 100% siguri că nu există pesticide în produsele ecologice, însă se face tot ce se poate pentru ca să ne îndreptăm înspre acest cel. Vis-a-vis de întrebarea legată de Bulgaria, s-au efectuat uh, controle de audit în Bulgaria, există un plan de acțiune și monitorizăm uh, îndeaproape îndeplinirea acestor planuri, iar momentan lucrurile se merg în uh, sensul bun, chiar dacă nu s-au remediat toate problemele. Apoi, vis-a-vis -vis de China, da, aveți dreptate. Este una dintre țările terțe, de unde importurile sunt cele mai mari, însă trebuie să știm totodată că procentajul de produse importante este mult mai redus decât tot ceea ce se produce în Uniunea Europeană. Pentru China am constatat existența anumitor riscuri, într-adevăr, iar la sfârșitul anului trecut am uh, realizat linii directoare speciale pentru organismele de control, astfel încât să consolidăm controlele pentru produsele importate din China. Deci se iau măsuri și uh, are loc o monitorizare constantă a uh, efectelor acestora, uh, inclusiv în uh, discuțiile cu statele membre. Sper că v-am răspuns la toate întrebările și vă mulțumesc. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Colegul Tomaș. Eh, já jsem trošku překvapený z téhle Mulțumesc. Pe păi mine mă surprinde oarecum această dezbatere. După ceea ce am auzit aici, nu mai știu ce părere să am despre produsele ecologice. Eu cred că problema nu este la statele membre, deși raportul menționează multe probleme uh, Uh, cu care se confruntă statele membre, de pildă în Europa de Est. Eu cred că totuși acolo există niște controle. Dar uh, produsele ecologice din Africa sau din China, acolo îmi lipsește această garanție. Și dumneavoastră ne a spus acum că se știe că în multe produse ecologice există uh, Um, reziduri de pesticide mai ridicate. Cum mă pot apăra ca și consumator? A spus prin creșterea numărului de controle în state terțe. Dar mai spuneați că la nivelul comisiei nu există capacitățile de personal necesare. Atunci de ce sunt marcate ca și uh, produse ecologice? De ce ducem în eroare consumatorii europeni? Este o o întrebare filozofică de principiu. De ce ne mințim singuri? Am văzut uh, de scurt timp uh, um, usturoi uh, ecologic din China. În Cehia, de pildă, poți cultiva pentru 140 de coroane acest usturoi, adică prețul final era de 140 de coroane. Dacă agricultorul chinez ar trebui să îndeplinească aceleași condiții ca și cel din Cehia, sigur nu ar putea avea același preț produsul final. Și atunci, dacă Așa stau lucrurile. De ce permitem unor produse să intre pe piața europeană cu titulatura de produse ecologice, care de fapt sunt false. N-ar trebui să facem acest lucru doar în cazul acelor produse pe care să le putem și controla. Eu aș ruga mm, să se facă aici o analiză mai complexă. Eu, de pildă, merg destul de des în Africa. Și dacă unele produse pe care le văd acolo um, sunt uh, ecologice, atunci poate că în următoarea legislatură pot fi președinte acestei uh, comisii, nu? Um, doamna președinte, da, e o formare importantă pe care o parcurge aici în Comisia pentru Control Bugetar. Da, doamnă președinte, ar trebui să rectific ceva. Produsele de import cu eticheta bio, a spune că marea majoritate chiar sunt bio. Nu trebuie să generalizăm problemele pe care eventual le-am detectat. Se întâmplă că aceste produse sunt controlate, avem organisme de control de care e răspunzătoare comisia care controlează produsele respective. Adică nu sunt produse cu eticheta bio care să nu fie controlate, dar trebuie să ne asigurăm că acest control e făcut de organisme care dispun de toate capacitățile și asta facem, verificăm așadar capacitățile de supraveghere ale organismelor de control. Indiferent dacă e în Uniunea Europeană sau la produse de import, se întâmplă ca unele produse să treacă printre ochiurile clase și să avem surpriză să constatăm că nu respectă standardele europene. Dar totuși trebuie să relativizăm, după cum am spus, produsele de import sunt deocamdată uh, foarte puțin numeroase pe piața europeană și în al doilea rând sunt controlate, dar se pot întâmpla și să fie unele probleme. Iată de ce am consolidat controlele și am cerut pentru anumite state terțe de proveniență, unde vedem că e o creștere a importurilor, pentru a putea menține încrederea consumatorului în produsele ecologice. Măsurile există, verificăm, dar uh, niciodată nu putem avea o asigurare chiar 100%. Când spuneți că statele membre <clears throat> spune că nu e în primul rând răspunderea statelor membre, produsele ajung în statele membre și e un rol de jucat uh, pentru organismele din statele membre să verifice produsele din țări terțe. E o responsabilitate partajată între comisie pe de-o parte și statele membre de alta. Vă mulțumesc. Da, trebuie să spun și eu că este un raport special interesant care arată ce dețin, uh, de fapt, și țări mici din Uniunea Europeană și anume mm, capacități uh, destul de bune de control prin care, iată, se pot uh, depista și deficiențe. Eu cred că consumatorii în Uniunea Europeană, în ansamblu, o duc mai bine decât într-un stat separat. Dacă mai doriți uh, pe final să veniți cu precizări din partea Curții de Conturi. Our, um, uh, in our report we didn't... În raportul nostru n-am dat o recomandare de și mai mare complexitate, de și mai multe niveluri de control. Rămânem la sistemul existent cu unele modificări, corecții și așa mai departe ca să dăm mai multă încredere pentru produsele ecologice pentru cetățenii europeni. Mulțumesc. Am ajuns, iată, la finalul acestui punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc Comisiei Europene și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru dezbatere. Și trecem acum la punctul 6 al ordinii de zi, documente informale al Curții de Conturi privind Dieselgate, reacția UE la acest scandal. Vă reamintesc că era vorba de uh, programe soft um, care au fost instalate care să recunoască atunci când mașina se află în standul de control pentru a putea reduce um, emisiile. Dau cuvântul uh, realizatorilor acestui studiu. Doamna președinte, stimați membrii Comisiei, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vă documentul privind reacția UE la scandalul Dieselgate. Mai întâi o să mă refer la raportul special cu privire la poluarea aerului, în care am precizat că poluarea aerului e cel mai mare risc de mediu pentru sănătatea nu Poluarea aerului anual provoacă 400.000 de, mii de decese premature, costă 100 de miliarde de euro în costuri externe legate de sănătate. Aproape 40% din emisiile NOx și 11% din uh, emisiile de particule vin de la automobile. Scandalul Dieselgate a arătat că guvernele și sistemele de control în Uniunea Europeană au eșuat în sarcina lor. Limitele de reglementare pe noi în OX s-au redus semnificativ din 2000. Emisiile reale au rămas ridicate. Media de emisii de NOx de la automobilele Euro 6 erau de 8 ori mai mari decât limitele legale. Am primit o solicitare de la comisia dumneavoastră prin conferința președinților de comisii să facem un audit cu privire la emisiile la automobile. Am decis să vă dăm un document de informare în loc. De ce? Mai întâi, Comisia de anchete EMISAP a făcut o treabă minunată analizând sistemul, uh, prezentând recomandări pentru Comisie și statele membre și n-am dorit să repetăm uh, o muncă deja făcută. Comisia a întreprins acțiuni propunând noi acte normative ca răspuns la EMIS în octombrie 2018, dar unele acte normative încă nu au fost adoptate la nivel european și la nivel de stat membru, deci nu putem face un audit cu privire la implementarea legislației deocamdată. Al treilea motiv, dorem să vă dăm un raport înainte de alegerile europene. Neevaluând implementarea schimbărilor legislative, documentul acesta sublinează provocările care ar putea avea un impact asupra implementării eficace. E un document informativ, nu include recomandări, dar în ce privește provocările, ar putea să vă ajute să găsiți o cale pe viitor de urmat. Pe partea pozitivă, scandalul Dieselgate a accelerat uh, schimbări legislative în sistemul UE de controlele emisiile la vehicule competențele Comisiei în sistem de a măsura emisiile a crescut. Comisia Europeană va putea trece în revistă activitatea autorităților de omologare, să testeze automobile, să retragă, să suspende uh, omologări, să se impună sancțiuni. Un nou test de laborator uh, care a fost uh, introdus WLTP pentru a măsura emisiile monoxid de carbon, de asemenea un test în timp real la NOx, testarea vehiculelor în circulație acum obligatorie în statele membre, iar terții interesați pot efectua teste de emisii și rezultatele pot deveni parte a executării. Există și beneficii clare ale introducerii testului RDE la NOx la automobile pe motorină, pentru că emisiile pe drumuri au scăzut de la 800 de miligrame de la Euro 5 la sub 168 de miligrame pe kilometru la Euro 6. Principalul motiv e utilizarea de tehnologie mai eficace, reducere selectivă catalitică, fără de care ar fi imposibil să se îndeplinească emisiile la testarea RD. Impactul introducerii RD ar fi putut fi chiar și mai mare dacă ce s-a propus inițial limita de 128 de mg pe kilometru NOx pentru automobile diesel ar fi fost adoptată în loc de 168 de mg pe kilometru. Documentul nostru n-a inclus informații cu privire la decizia Curții de Justiție privind adoptarea de în vector de conformitate, întrucât Camera a adoptat uh, documentul înainte de emiterea acelei hotărâri judecătorești. În orice caz, e o decizie politică oricum se va schimba legislația pe viitor, putem doar să vă informăm că există argumente științifice legate de măsurători care nu sunt corecte, legate de factorul 1.43, dar nu factorul 1.1. Indiferent de schimbările favorabile, următoarele provocări pot avea un impact asupra eficacității implementării schimbărilor legislative. Producătorii pot găsi noi flexibilități în testul de laborator WLTP pentru a reduce emisiile de CO2. Chiar și acum încearcă să, mărească, să mărească valorile de bază pentru emisiile de CO2 pentru 2021. Există un alt risc ca producătorii să optimizeze vehiculele pentru testul RDE, iar emisiile NOx în afara limitelor RDE să rămână mari. Eficacitatea supravegherii de piață a controlului va depinde de structura și implementarea de statele membre. Principalele probleme sunt numărul de automobile testate și independența autorităților de testare, întrucât există doar două cazuri în Uniunea Europeană în care testarea e făcută de către autorități de mediu, ca și în SUA. Am vrea de asemenea să avertizăm că există și unele probleme care nu sunt tratate cu acțiunile legislative recente. Am vrea să subliniem că ar putea dura mulți ani să se îmbunătățească calitatea aerului în oraș, având în vedere numărul mare de automobile care poluează foarte mult, care sunt deja pe drumuri. Peste 10 milioane de vehicule de diverse marci au fost retrase. Datele limitate arată că impactul asupra emisiilor NOx a fost mic tot nu există încă o abordare europeană pentru a remedia greșelile și nici uh, căi de atac armonizate pentru consumatori. Noul cadru de omologare se bazează tot pe omologarea la noile modele, deși această abordare a ieșuat în trecut. Și, în fine, există și manipulări la sistemele de emisii care pun uh, mai ales la emisiile de particule de la motorină. Deocamdată e o responsabilitate a statelor membre în baza legislației naționale. Astfel de manipulări se pot identifica prin utilizarea de tehnologie emergente, ale inspecțiile tehnice periodice, dar eficacitatea lor trebuie să fie mărită. În prezent, multe state membre nu verifică inspecțiile periodice dacă filtrele de particule au fost îndepărtate, ceea ce provoca de la 20 până la 50 de ori mai mari emisii de particule decât la cele care au filtre. Iată o scurtă prezentare a documentului nostru și aștept cu interes dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Vreau să reamintesc că în Comisia Envi acest document s-a prezentat deja. Domnul Stihovski, vă rog. Ja myslím, že tato diskuze... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că această dezbatere cu privire la scandalul, scandalul diesel nu se va concentra pe numărul deputaților prezenți aici și va depinde de calitatea acestora, dar lăsând glumea deoparte, aș dori să mulțumesc curții de cont pentru excelentul raport elaborat. Toate rezultatele au fost bine prezentate și ne-au demonstrat că Curtea de Conturi uh, dispune de o expertiză excelentă și este în măsură să verifice aceste chestiuni nu doar la nivel orizontal, ci și vertical. Raportul în sine conține 10 puncte interesante pe care le constat uh, și eu, chiar dacă nu sunt expert în automobile. Aceste puncte sunt foarte utile și se bazează pe logică și bun simț până la urmă. De aceea aș dori să mulțumesc curții de conturi și să subliniez că tocmai uh, un astfel de document ne-am dorit. Dieselgate este un mare scandal care arată nu doar cum producătorii auto nu respectă normele și înșală clienții, ci care arată și că sistemul de măsurare a emisiilor nu este corespunzător. Vorbim aici despre cum putem îmbunătăți protecția mediului. De curând mi-am cumpărat o mașină diesel și am fost întrebat de către lucrătorii de la mm, reprezentate de a achiziționat mașina dacă nu cumva aș dori un dispozitiv care să mai rezolve eventuale probleme. Însă, iată, Euro 6 este un produs bun dar haideți să nu permitem unora să îndepărteze filtrele de particule din uh, mașini, ceea ce ar duce la o și mai mare poluare. Dacă se scoate filtrul de particule, atunci mașina respectivă se transformă în bombă ecologică ci emisiile cu, sunt cu 15-20% mai ridicate decât în cazul motoarelor moderne. Ceea ce înseamnă că înșelăciunea este o mare problemă. Avem foarte multe standarde, foarte multe măsuri, însă Dieselgate a arătat fără echivoc că aceste standarde nu sunt suficient controlate. Controlul este deficitar. Și da, au fost rechemate în service uh, automobile în legătură cu acest scandal, dar care sunt rezultatele acestor acțiuni? Ce se întâmplă cu aceste mașini? Știm cum s-a, um, s-a modificat softul, există un organism independent care să ne poată da un răspuns concret la această întrebare. Aceasta este o problemă și problema este foarte bine descrisă în raport. Și o altă problemă. Uniunea Europeană, spre deosebire de Statele Unite, nu are o viziune concretă cu privire la modul în care dorește să um, abordeze emisiile autovehiculelor. Asta, în opinia mea, este foarte important. Aș dori să laud Comisia Europeană pentru această bună colaborare cu Curtea de Conturi. Este o bună cale și pentru viitor. Cu toate acestea, aș dori să întreb o comisie următorul lucru. Ați observat că în Uniunea Europeană există cetățeni de două categorii? clienții din uh, Germania și din Franța au fost despăgubiți. De ce nu există despăgubiri și pentru cei care și-au cumpărat o mașină și au probleme cu emisiile datorită faptului că au cumpărat respectiva marcă, de ce oamenii din Cehia, Slovacia, Polonia nu primesc despăgubiri dacă aceiași oameni care au cumpărat uh, mașina în Germania sau Franța beneficiază de despăgubiri. Nimeni nu se preocupă de această problemă. Care este strategia Comisiei Europene pentru viitorul autovehiculelor diesel? Și asta nu se specifică în raport. Când s-a ajuns la scandalul diesel, toate mașinile mai vechi au fost transferate uh, în Est, de pildă pe piața din Republica Cehă, acolo unde puteai cumpăra o mașină de lux pentru 5.000 de euro și vorbesc aici de o mașină care în mod normal ar fi costat 20 de mii. Iar aceste autovehicule, iată, au fost uh, transferate în Est. Și erau, evident, vehicule cu probleme la emisii. Așadar, haideți să nu vorbim doar de statele occidentale, ci și de cele din Est. Și în plus, aș dori să întreb dacă Comisia Europeană dorește să introducă o bază de dată, date centrală unde consumatorii să poată obține informații concrete despre diferitele tipuri de autovehicule și, pe final, o observație personală. Eu personal nu cred că autovehiculele electrice sunt um, autovehicule curate, pentru că și curentul trebuie produs undeva, iar și producția de baterii nu e până la urmă ecologică. Eu cred că scandalul diesel a fost un semnal important, dar în același timp cred că trebuie uh, văzute lucrurile în ansamblul lor. Și dacă pe viitor vom discuta despre mobilitate, trebuie să ținem cont de toți factorii, toți factorii poluanți. Nu trebuie să ne concentrăm doar pe câteva aspecte, pentru că ar fi abordarea greșită și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, este o temă dificilă pentru că, sigur, trebuie să intrăm în detaliile politicii de acestor teme de specialitate, ceea ce nu ține de noi. Din partea Direcției Generale aș dori să dau cuvântul doamnei Sihovska. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mai întâi, înainte de a răspunde la întrebările puse de eurodeputat, aș vrea să mulțumesc Curții de Conturi pentru documentul pregătit de către Curte. Recunoaștem calitatea deosebită a documentului. Ne-am bucurat să cooperăm cu Curtea. A fost o cooperare foarte constructivă și ne bucură foarte mult constatările Curții în raport. O să subliniez câteva aspecte relevante pentru caz și să răspund la unele întrebări puse în acest schimb. Mai întâi, aș vrea să subliniez că Comisia a început să lucreze la noul cadru legislativ înainte de izbucnirea Dieselgate, dar cu siguranță faptul că evenimentele din toamna lui 2015 au avut loc ne-au făcut să accelerăm activitatea cu privire la noua omologare să adoptăm noi reguli cu privire la testare. Deci, într-adevăr, testarea de emisii în uh, șofat real, NOx sau particule, acest proces a fost accelerat în mare măsură ca urmare a Dieselgate. Să subliniez un aspect important. Am auzit <clears throat> că poate Comisia nu are nicio viziune despre politica emisiilor. Aș vrea să vă explic că, de fapt, cu unele teste adoptate testul de emisie în șofat real, am stabilit uh, un benchmark global, iar testele europene sunt luate acum ca exemplu pentru armonizare pe plan global. Deci cred că Comisia are o viziune foarte precisă cum ar trebui să arate legislația și emisiile, inclusiv de particule, cum trebuie ele testate. Am schimbat regulile cu privire la omologare, care dau mai multe competențe Comisiei de a supraveghea piața, pentru că nu scăpați din vedere că sistemul a rămas descentralizat, ceea ce înseamnă că competențele de implementare și de a veghea că legea e aplicată rămân la statele membre. Cu toate acestea, Comisia a câștigat mai multe competențe de a verifica situația pe piață, de a trage concluzii și de a reacționa. Avem și documente orientative, inclusiv teste de laborator. Am finanțat nouă infrastructură care va servi scopului de testare independentă a vehiculelor. Centrul Comun de Cercetare, GRC, se va ocupa de testarea independentă și nu numai în materie de siguranță. În fine, dar la fel de important și relevant și răspund la o întrebare, cum o să măsurăm sau o să vegem că emisiile sunt chiar cele care trebuie să fie, dacă e tot timpul autoritatea de omologare care examinează. În acest scop am introdus testare independență a terților. Orice parte care va fi mandatată sau certificată poate face astfel de teste de confirmare și de asemenea, ca să răspundă întrebarea despre baza de date, rezultatele testării făcute în ciclul de viață al vehiculului vor fi date publicității autoritățile de omologare trebuie să publice rezultatele testării arătând care evaluarea și ce probleme au apărut. Credem că sistemul solicitat de dumneavoastră va fi pus în aplicare cu legislația privind la testare independentă. Curtea de conturi a mai spus că avem nevoie de timp să vedem cum vor funcționa regulile în practică. Suntem într totul de acord. E un cadru foarte nou, deci va fi nevoie de timp să demonstrăm că am acoperit uh, lacunele adecvat, dar aș vrea să spun din nou că e un efort comun al statelor membre, al industriei, pentru că vorbim despre schimbarea structurilor mentale și al Comisiei pentru a sprijini implementarea și a executa sau sancționa în caz că e o încălcare a legii dacă nu e o bună implementare și transpunere. Ați pus două întrebări concrete legate de despăgubiri pentru consumatori și problema trimiterii automobilelor din Europa de vest în cea de est. Recunoaștem că sunt probleme foarte grave și vreau să spun că nu e vorba de dorința Comisiei de a reacționa sau nu, ci despre diviziunea de puteri, ce poate să facă Comisia, care sunt responsabilitățile statului noi ne-am uh, perfecționat legislația de protecție a consumatorului după Dieselgate, dar când e vorba de daune, de spăgubiri acordate consumatorilor, e în mâinile autorităților naționale și tribunalelor naționale. Deci s-au făcut acțiuni uh, mai rapid. Colegii de la DigiJazz ce fac în contextul rețelei de protecție pentru consumator, fac schimburi de informații, cum să sprijine cât mai bine consumatorii, iar la, în cele din urmă autoritățile naționale decid uh, care sunt consecințele și ce să facă. În legătură cu problema exportului de automobile din vest în est, presupun că în prezent trebuie să priviți lucrurile ca problema și la sursă și la destinație, pentru că responsabilitatea unui stat membru a unei autorități cum s-a îmbunătățit sau schimbat uh, sistemul, updatări ale software-ului și alte reparații și apoi nevoie eventual de a casa automobile care nu sunt bune. Pe de altă parte, e și responsabilitatea țărilor care înregistrează astfel de automobile de mâna a doua și știm foarte bine că nu e ușor de rezolvat problema. Motivul pentru care acele automobile sunt vândute în Europa Centrală și Răsăriteană se leagă și de diferențele de putere de comparare ale oamenilor de acolo și trebuie tratat uh, acest caz cu multă sensibilitate. E vorba și despre calitatea aerului, dar și despre cum să rezolv probleme mai profunde. Deci sunt măsuri și la destinație, cu înregistrarea, cu impozitarea ce face Comisia? Aduce în toate statele membre în forumul înființat după noul cadru al omologării să discutăm și aceste probleme și ultimul comentariu. Comisia va face o serie de discuții uh, în continuare, un inventar cum merg îmbunătățirile de omologare, despăgubirile, ce se întâmplă cu exportul din vest în est și alte probleme identificate și Curtea le-a reiterat în raportul discutat aici și suntem foarte dispuși apoi să revenim să raportăm uh, cu privire la viitoarele fază de implementare a legislației. Mulțumesc. Danke, Frau Schichova. Darf ich da mal nachfragen? Also, ein möchte... Mulțumesc, doamna Strichova. Aș dori să urez bun venit unui grup de vizitatori din Fichtenberg, Mă bucur că ați reușit să traversați ambuteiajele din uh, Bruxelles. Tocmai discutam despre Dieselgate. Față de ce spuneați la final, tot, tot scandalul diesel are multe fațete, există și diferite competențe și la nivelul Comisiei Europene. Ați încercat oarecum să grupați toate aceste probleme de care se ocupă direcții diferite, problema unor eventuale interdicții de circulație, ceea ce a făcut ca mașinile um, diesel să fie transportate în țările din Est uh, și dacă nu mai ajung acolo, probabil în curând în Africa. Există așadar un intergrup, să spunem, la nivelul comisiei, care să se ocupe de toate aceste poziții. Vă rog, mai aveți încă o dată cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc frumos, doamnă președintă. Da, cu siguranță. Uh, cred că Comisia vorbește cu o singură voce vis-a-vis -vis de această problemă. Sunt câteva elemente care pot fi subliniate. În ceea ce privește dezvoltarea legislației, în mod evident, toate departamentele Comisiei trebuie să se pună de acord pe un text legislativ care este fie de punere în aplicare, fie un act de codecizie. Însă vorbim mai mult despre măsuri uh, neobligatorii și eforturi ale tuturor departamentelor pentru a oferi stimul suplimentar sau linii directoare statelor membre acolo unde nu există legi. Și după cum spuneam, în cadrul omologării am creat un așa numit forum pentru punere în aplicare, adică o platformă pentru discuții cu statele membre, dar uh, care uh, reunește și serviciile comisiei care reflectă la toate problemele pe care tocmai le-ați uh, menționat Tocmai am inițiat o asemenea discuție la un nivel foarte neoficial, pentru că de-abia din 2020, în septembrie, se va aplica uh, textul privind omologarea, însă discutăm deja despre punerea în aplicare a legislației secundare și aici vor avea loc aceste discuții, pe această platformă. Nu este pentru prima dată când uh, facem asemenea coordonare. Evident, au existat uh, mai multe puncte de discuții în trecut, dar acesta va fi un punct focal pentru tot ceea ce ține de legislație profesia în domeniul uh, auto cu interpretarea și aplicarea sa. Vreau să mai spun că odată pe an acest forum va opera în format plenar, adică și observatorii ai Parlamentului European vor fi invitați uh, alături de uh, reprezentanții industriei și ar părților terțe. Iar în urma acestei discuții anuale se va raporta către cealaltă părți interesate și așa se vor trata lucrurile. Domnul Știhovski s-a referit anterior uh, la problema manipulării um, mașinilor prin eliminarea filtrelor diesel. Practic așa și-ar pierde omologarea autovehiculului. Întreaba este dacă toate statele membre dețin uh, instituții, capacități pentru verificarea acestor chestiuni, pentru ca automobilele să fie conforme cu reglementările în vigoare. Thank you very much. Mulțumesc frumos. Momentan există două etape de verificare da, a conformității autovehiculelor. Avem o verificare ex ante, care este omologarea. Deci un vehicul nu poate fi omologat dacă nu îndeplinește toate standardele, fie ele de siguranță, de mediu sau așa mai departe. Apoi, odată cu noua legislație, am introdus uh, o supraveghere consolidată pe piață. Dar dumneavoastră v-ați referit la verificarea tehnică. Astăzi aceasta este efectuată în contextul inspecțiilor tehnice periodice și fiecare stat membru are asemenea inspecție. Autovehiculul trebuie verificat regulat după o serie de uh, kilometri sau uh, de ani. Și și dacă această inspecție este făcută așa cum trebuie, ea ar trebui să arată toate defectele. Ați uh, întrebat dacă statele membre fac toate eforturile pentru a asigura că aceste inspecții tehnice periodice sunt eficiente. Eu aș spune că nivelul variază. Comisia a adoptat noile norme privind uh, inspecțiile tehnice periodice chiar de curând, deci există un nou cadru legislativ în acest sens. Uh, și dacă e nevoie să îmbunătățim mai mult uh, normele uh, armonizate, uh, Asta o să vedem ulterior. Colegii de la uh, Direcția Generală MUV sunt responsabili de acest lucru, dar da, există un sistem. Funcționarea ține de capacitatea și eficiența de la nivelul statelor membre însă. Mulțumesc. Also ich habe nicht ich habe nicht den Service après gemeint, also den Kunden. Nu mă refeream la serviciu uh, după vânzări. Uh, mm, care se ocupă de inspecțiile tehnice în serviciurile auto. Mă refeream la monitorizarea de către o un organism al statului sau privat care să garanteze că este vorba de un vehicul care este certificat și corespunde cu omologarea de tip. La asta mă refer și nu știu dacă ne-am înțeles corect. When it comes to the monitoring of emissions. În ceea ce privește monitorizarea emisiilor, repet, Vehiculul, autovehicul este aprobat prin omologare. Există deja piețe care aplică noile dispoziții. Statele membre le aplică în mod foarte divers. Este un sistem descentralizat și Comisia nu are un cuvânt de spus acum. Ce se va întâmpla din septembrie 2020 este că normele pentru statele membre au fost consolidate și Comisia va avea puteri suplimentare. Deci, dacă noi verificăm la întâmplare vehiculele și observăm că una anume uh, poluează prea mult, atunci vom putea cere măsuri de reparație de la, autorizația de, de la uh, autoritatea de omologare care a omologat-o. Verificările suplimentare se referă la testările independente ale ter- terților unde nivelul emisiilor de pe, uh, se va măsura nivelul emisiilor de pe durata de viață a autovehiculului. Deci, sistemul a fost creat. Subliniez că el funcționa de multe vreme, dar nu era bine aplicat și executat de statele membre. Acum, cu noul cadru de omologare, avem încredere că nivelul de rigurozitate și de verificări suplimentare ale Comisiei va limita mult mai mult posibilitatea ca autovehiculele neperformante să fie scoase pe șosele. Mulțumesc! Colegii Ștehovski, nochmal. Domnul Ștehovski. Interesting debate. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere foarte interesantă. Cred că este foarte necesar să vorbim despre acest subiect, iar răspunsurile noastre sunt perfecte, lucru pentru care vă mulțumesc. Însă, eu vreau să vă întreb despre detalii. Vorbim despre Dieselgate, însă problema acum nu este doar la autovehiculele noi, ci mai degrabă la cele vechi. Vedeți pe internet o mulțime de filme care arată cum poți să uh, manipulezi uh, autovehiculele diesel, poți să scoți filtrul, pot să manipulez motorul autovehiculelor. Aveți strategii pentru a combate aceste um, metode de intervenție pentru că da, mașinile Euro 7 vor fi minunate, dar mașinile Euro 3 vor fi dezastruoase pentru că proprietarii vor uh, modifica sistemele interioare ale autovehiculelor. Întrebarea mea este dacă lucrați um, în această direcție, dacă aveți vreo strategie uh, pentru modificarea autovehiculelor, pentru eliminarea filtrelor, pentru că pe piața noastră avem multe filtre um, contrafăcute și aceasta este o problemă majoră. Da, există motive pentru care autovehiculele de pe șosele nu sunt perfect curate sau cât de curate ar trebui să fie și acesta uh, este unul dintre ele, cel menționat de dumneavoastră. O să vă mai explic ceva legat de Dieselgate, pentru că ați spus că nu toate uh, vechile autovehicule au fost um, um, retrase. Da, e adevărat, ne uităm lunar la uh, rata autovehiculelor retrase per uh, stat membru și per marcă de autovehicul și sunt foarte puține state membre unde după uh, ani și jumătate um, cifra să fie undeva în jur la 90% de autovehicule um, retrase. Majoritatea sunt undeva între 50 și 70%, destul de joasă oricum, dar sunt și state membre unde cifra este doar de 40%. Aceasta ține de răspunderea statelor membre, fie implementarea legislației, fie aplicarea măsurilor care să oblige um, uh, șoferii să aducă măsurile, uh, să aducă mașinile la servisuri și producătorii să scoată mașini bune pe piață și omologate omologarea să se facă așa cum trebuie. Asta este în mandatul național. Noi uh, presăm statele membre uh, discutând cu ele lunar și publicând aceste informații. Aici vorbim despre uh, mașinile ca, uh, cu probleme care sunt uh, apoi din nou pe piață. Apoi mai sunt și cazurile pe care le-ați menționat unde filtrele sunt îndepărtate, sunt uh, probleme cu uh, alte tipuri de manipulare dar aici nu e vorba despre legislația de omologare care analizează de pildă nivel, nivelul emisiilor și despre care am explicat cum va funcționa începând de anul viitor. Acest lucru intră uh, în mandatul inspecțiilor tehnice periodice sau al poliției. Poliția verifică dacă uh, funcționează așa cum trebuie sistemul și dacă nu dă amendă. Dar, din nou, asta depinde foarte mult despre modul în care sistemele sunt concepute la nivelul statelor membre. Nu există o execuție execuție centralizată. Noi constatăm ce se întâmplă, dar statele membre sunt responsabile de aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Viera, mai dorit să completați ceva? Thank you very much and if I may, I would first... Mulțumesc frumos. Dacă îmi permiteți, vreau mai întâi să mulțumesc Comisiei pentru faptul că am uh, colaborat foarte bine la acest audit și pentru eforturile sale. Înțelegem că multe chestiuni țin încă de răspunderea statelor membre, deci sunt necesare discuții între Uniunea Europeană și statele membre. Aș dori doar să subliniez una dintre provocările mm, pe care le-am uh, uh, prezentat deja. Supravegherea pieței ar trebui să fie mai importantă și uh, omologările ar trebui uh, să nu fie considerate atât de importante cât sunt acum. Aceasta este responsabilitatea producătorilor, așa cum se întâmplă în Statele Unite. Și de ce spun asta? Autoritățile pot să facă testele în propriile laboratoare sau să se ducă la uh, producători și să facă testele în laboratoarele producătorilor. Și așa se și întâmplă uneori. Producătorii testează autovehiculele până când ele uh, ating uh, cerințele cunoștințele necesare, după care cheamă autoritățile de omologare să vadă și ele testul. Deci noi nu prea vedem o valoare adăugată aici și ne dorim o mai bună supraveghere a pieței și, cu siguranță, este un lucru pozitiv că GRC va exista 40-50 uh, de teste pe an la autovehiculele deja uh, în uz uh, dar uh, noi am făcut un calcul pentru țările de jos în raportul nostru, unde uh, trebuie testate două, trei autovehicule pe an vis-a-vis -vis de uh, valorile emisiilor, o cifră deloc mare. Al doilea aspect se referă la intervenția neautorizată asupra vehiculelor, deja menționată. Sunt de acord, aici uh, nu se aplică legislația de omologare, dar rămâne o problemă gravă care trebuie abordată mult mai serios prin inspecțiile tehnice periodice, după cum, uh, care, după cum spuneam, țin de răspunderea statelor membre, dar poate ar trebui făcut mai mult în acest sens oricum. Poate, ca răspuns parțial la întrebarea dumneavoastră, doamnă Gresle, trebuie să vorbim despre o oarecare discrepanță, fiindcă atunci când producătorul vrea să omologheze un tip de autovehicule, poate să aleagă uh, orice uh, autoritate de omologare și atunci când este omologat într-un de o autoritate a unui stat membru, omologarea este acceptată în toată Uniunea Europeană. Însă nu se întâmplă la fel dacă vorbim de reparațiile adresate, uh, acordate consumatorului sau despre penalizări dacă se constată probleme. Și atunci uh, considerăm că sunt necesare discuții privind uh, modernizarea sau uh, mijloacele de reparații echivalente pentru consumatorii din toate statele membre. Sunt foarte puține rezultate ale um, testelor independente care arată uh, uh, intervenții neautorizate limitate. Uh, inclusiv uh, în ceea ce privește intervențiile de modernizare. Aici avem nevoie de mai multe date pentru a ști exact cum să acționăm în viitor. Mulțumesc frumos! Mulțumesc. Am terminat astfel acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult pentru condițiile, cum contribuțiile foarte interesante și încă o dată mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport. Bun venit și a celei de-a doua părți a grupului de vizitatori din Oberod în Fichtenberg. Am discutat despre scandalul Dieselgate. Trecem acum la punctul 4, studiu privind eficiența politicii de coeziune, caracteristici ale programelor care conduc la rezultate optime. Raportorul nostru e domnul Linz. Vă rog, aveți cuvântul. Good morning. My name... Bună dimineața, mă numesc John Orvoș, sunt uh, Senior Fellow uh, Researcher și uh, am pregătit uh, studiul împreună cu Antoine Mathieu Colin, Ian Mața și Catarina Midos, care sunt aici alături de mine, ultimii doi. În primul rând, uh, mulțumim Comisiei Cont pentru că a făcut posibil acest studiu. A fost uh, un efort foarte interesant și incitant pentru noi. Uh, ce ne-am propus noi cu acest studiu a fost să analizăm uh, în detaliu proiectele și caracteristicile acestora care pot contribui la rezultate mai bune sau optime ale politicii de coeziune. În acest uh, scop o să începem cu uh, o scurtă prezentare a raționamentelor uh, politicii de coeziune europene, după care vom uh, analiza literatura politicii uh, legată de politica de coeziune a Uniunii Europene, am identificat peste o mie de studii, atât de politică cât și academice, care analizează diverse aspecte ale politicii de coeziune. Apoi, pentru că am concluzionat că există probleme majore în ceea ce privește metodologiile uh, lucrărilor empirice din literatură, am elaborat o metodologie nouă uh, o să vă explic despre ce este vorba pe scurt și am aplicat-o uh, datelor regionale ale Uniunii Europene și am completat aceste constatări cu interviuri cu uh, factorii interesați, cu Comisia, statele membre și experții independenți, iar, nu în ultimul rând, am um, identificat implicațiile pentru reforma uh, politicii de coeziune, inclusiv cu aspecte din discuția actuală. O să încep mai întâi cu raționamentele care stau la baza politicii de coeziune. Dincolo de elementul evident, care se referă la um, tratat ce face un obiectiv uh, esențial din coeziunea, uh, coeziunea regională, uh, trebuie să ne gândim și la motivele sociale, politice și economice. Aici, uh, liniuța a treia se referă la un element economic și anume că într-o piață unică integrată există așa numite efecte de aglomerare. Prin urmare, activitățile sunt concentrate în regiunile mai avansate din punct de vedere tehnologic, oamenii și companiile se duc acolo pentru că oportunitățile sunt mai bune, ceea ce înseamnă că există regiuni ce suferă de pe urma integrării pieței, iar politica de politica de coeziune poate juca un rol în acest sens, nu plătind compensații, pentru că, în mod normal, acestea nu ajută regiunile, ci ajutând regiunile să pună în aplicare investiții care să le facă mai atrăgătoare și astfel să contrabalanceze puțin eh, impactul aglomerațiilor. O să trec rapid la uh, literatura de specialitate. După cum spuneam, aceasta este foarte vastă. și, deși, practic, toți uh, experții implicați în uh, punerea în aplicare a politicii de coeziune spun că există impact pozitive, rezultatele la nivelul uh, literaturii de specialitate sunt mult mai diverse. Există lucrări care spun că politica de coeziune aduce beneficii multiple. Nu o să intru în detalii tehnice, însă cu siguranță foarte multe studii arată acest lucru dar există și alte lucrări care spun că impactul este doar de termen scurt, deci regiunea beneficiază doar câte vreme primește finanțarea, dar când finanțarea s-a uh, uh, încheiat, atunci uh, se diminuează și impactul pozitiv. Există și lucrări care arată că nu există impact deloc sau chiar unele care concluzionează că politica de coeziune este contraproductivă și de fapt are un impact negativ asupra unei regiuni. Prin urmare, dacă punem în față în față aceste concluzii ambigue ale literaturii de specialitate cu entuziasmul celor implicați în punerea în aplicare a politicii de coeziune, este evident că avem în situație în față o enigmă ce trebuie rezolvată. Dați-mi voie să mhm. prezint câteva motive pentru care este atât de dificil de estimat uh, impactul politicii de coeziune. În primul rând, Cadrul local în care funcționează politica de coeziune este extrem de diferit. Există diverse tipuri de uh, intervenții, de exemplu, guvernul poate acorda uh, valorile maxime pentru uh, uh, stabilirea unei fabrici într-o anumită regiune. Regiunea crește foarte repede și dacă în același timp se dezvoltă un program de coeziune acolo, concluzia poate spune că din cauza politicii de coeziune s-a dezvoltat regiunea respectivă, dar de fapt a fost vorba doar de o politică națională de atragere a investitorilor. De asemenea, există mii de proiecte care sunt foarte diferite, care se suprapun sau nu Există tot felul de uh, efecte de spillover la nivel local. Dacă o regiune bine, uh, se dezvoltă bine, de exemplu, poate și regiunea vecină benefit, uh, se dezvoltă la fel uh, și nu ca urmare a politicii de coeziune aplicate acolo, ci ca urmare a dezvoltării uh, regiunii vecine. De asemenea, există uh, probleme de date majore sunt necesare date mai bune și mai detaliate. Există uh, o serie de factori importanți care influențează politica de coeziune, dar nu sunt măsurabili și, evident, uh, probleme econometrice pe care nu o să le detaliez. Prin urmare, datorită acestor factori care complică lucrurile, nu este uh, surprinzător că lucrările empirice care folosesc metodologii diferite ajung la concluzii dificite. Uh, Însă trebuie să fie un avertisment pentru noi toți atunci când analizăm fiecare studiu în parte și uh, luăm uh, sau nu în serios concluziile sale. Cum să uh, îmbunătățim lucrurile? Este foarte dificil este mai posibil pentru evaluările bazate pe uh, proiecte, evaluările care analizează proiectele și pro, uh, programele unul câte unul, um, dar când vine vorba despre impactul macroeconomic, dificultățile sunt majore. Și vă reamintesc un studiu care cred eu că a fost foarte util. John Bachler, împreună cu coautorii, a realizat acest studiu la solicitarea Comisiei Europene, Direcția Generală pentru Bugete, în 2013. Studiul respectiv uh, nu a realizat uh, um, uh, analize econometrice au spus clar că nu vor să stabilească o cauzalitate, ci ei au folosit studii de caz din 15 regiuni, încercând să răspundă la două întrebări. Prima, dacă programele puse în aplicare în regiune și-au atins obiectivele și, în al doilea rând, dacă obiectivele respective coincid într-adevăr cu nevoile regiunii. Studiul respectiv a fost foarte util și a oferit niște perspective foarte interesante Uh, eforturile au fost majore, s-au angajat uh, circa 3 persoane pentru fiecare regiune, deci a fost o echipă de vreo 50 de persoane care a lucrat la respectivul studiu. Iar el a reușit cumva să eludeze problemele uh, econometrice pe care tocmai le-am menționat, dar este doar un asemenea studiu. Noi am folosit o altă metodologie și, în principiu, am analizat ce regiune de nivel NUTS 2 sau NUTS 3 performează cel mai bine în Uniunea Europeană sau într-o anumită țară, după care am analizat caracteristicile proiectelor de coeziune din regiunile cu cea mai bună și cea mai proastă performanță. Vede, uh, analizând dacă vedem vreo diferență sistematică între caracteristicile proiectelor uh, puse în aplicare în uh, aceste regiuni. Primul pas, după cum spuneam, a folosit o metodă econometrică pentru a identifica regiunile care se descurcă bine și cele care se descurcă mai puțin bine, uh, regiuni unde am uh, verificat mai mulți indicatori considerați importanți în dezvoltarea unei regiuni, ca de pildă nivelul uh, inițial al PIB-ului per capita, fiindcă regiunile mai slabe sunt considerate că ar crește mai repede, sau raportul uh, venitului din capitaluri, pentru că asta înseamnă că s-a ajuns deja la o anumită dezvoltare, iar perspectiva de creștere este limitată. Uh, pe uh, diapozitiv sunt enumerate toate, nu o să le reamintesc și eu pe toate acum, însă aș vrea să vă arăt rezultatele. În primul rând, această hartă arată creșterea economică efectivă, iar următorul slide va arăta uh, rezultatul calculelor noastre. Aici așadar aveți creșterea economică efectivă. Și vedeți aici creșterea în regiunile NUTS 2 din 2003-2015, regiunile cu verde sunt cele care se dezvoltau cel mai bine și nu e o surpriză că acestea sunt Polonia, România, Bulgaria, țările baltice, iar uh, regiunile roșii sunt cu creșterea cea mai lentă. Grecia, Italia, nicio surpriză, uh, de asemenea uh, regiunea centrală a Franței, unele regiuni din Regatul Unit. Iar în următorul diapozitiv se vede performanța regiunilor după ce am uh, controlat vreo 10 uh, factori uh, specifici pe regiune și o să vedeți unele diferențe clare. De exemplu, în Finlanda era cu galben o rată de creștere medie, însă dacă vă uitați aici, ea este complet roșie, adică creșterea economică în regiunile finlandeze, cu excepția sudului, era mult mai mică decât te-ai fi așteptat pe baza caracteristicilor regiunilor. Sau ne uităm la Bulgaria. Bulgaria era complet verde închis, creștere totală, dar după aplicarea acestor factori, vedeți câteva regiuni cu roșu închis și în Bulgaria, ceea ce sugerează că uh, Dat fiind faptul că în 2003 uh, Bulgaria avea un uh, uh, venit foarte redus, regiunea respectivă ar fi trebuit să crească mai repede. Și ce facem acum? Luăm această hartă pe care o vedeți aici, unde vedem regiunile cu performanța cea mai bună și cele cu performanța cea mai slabă și apoi analizăm diferențe în caracteristicile proiectelor între aceste regiuni uh, cu performanțe extreme. Însă, înainte de asta, dați-mi voie să menționez două restricții. Mai întâi, după cum am spus deja, folosim creșterea uh, PIB-ului la, uh, ca, um, ca indicator regional de creștere. Este evident că nu întotdeauna Uh, PIB-ul uh, este un uh, indicator, pentru că este vorba și despre conservarea mediului înconjurător, dezvoltarea urbană, incluziunea socială și așa mai departe, cu efecte pe termen lung, nu pe termen scurt. Și acesta este un element important de avut în vedere. Însă, câtă vreme obiectivele tratatului Obiectivul tratatului este coeziunea teritorială și, de asemenea, dacă ne uităm la modul de cheltuire a banilor europeni, care se cheltuiesc mai ales în regiunile mai sărace, unde vorbim de coeziune, ni se pare că performanța economică agregată este un criteriu uh, important, totuși. Apoi, a doua rezervă la fel ca în studiul uh, lui John Bachler pe care tocmai l-am menționat, nu putem uh, folosi cauzalitatea, nu putem spune că pentru că proiectele din regiunile cele mai performante au anumite caracteristice, uh, caracteristici, de aceea regiunea a crescut mai repede. Cu toate acestea, considerăm că se pot învăța lecții importante dacă comparăm regiunile cele mai performante și cele mai slab performante. Și după cum spuneam deja, toate documentele din literatură care au folosit cauzalitatea au probleme majore, econometrice și conceptuale. Deci, uh, le tratăm cu scepticism. Și noi, în studiul nostru, nu putem folosi cauzalitatea, ci mai degrabă tipare de alt fel. Câteva cuvinte privind datele acum. Am vrut să folosim uh, date specifice pentru proiecte și există unele date Există 606 uh, proiecte unice în aceste seturi de date uh, de pe site-ul uh, Comisiei Europene care reprezintă în total cam 3,2% din uh, bugetul total al um, fondurilor ESIF pentru 2007-2013. Și un alt set de date a fost uh, bazat pe un uh, proiect al fondului FEDERE referitor la proiectele interregionale care include 94% din uh, proiecte. Deci, Aici avem acoperirea aproape totală pentru proiectele interregionale, iar uh, pentru fondurile structurale și de investiții acoperirea este mult mai redusă. Aceste proiecte sunt considerate reprezentante, lucru pe care a trebuit să luăm uh, ca atare și am folosit datele respective. Câteva constatări cheie, pentru că nu prea mai avem timp, sunt că proiectele care durează mai mult au rezultate economice mai bune. O altă constatare la nivel de program este că e necesară o mai bună concentrare a priorităților, aceasta fiind asociată cu rezultate economice mai bune. Și dacă punem aceste două uh, uh, constatări la un loc, duratele mai mari și concentrarea mai bună a priorităților, noi înțelegem că dacă proiectele sunt mai con, uh, uh, concentrate și au obiective pe termen mai lung, ele pot da rezultate mai bune decât uh, proiectele de durate scurte și cu obiective uh, mai um, răsp răspândite pe o are de interes mai mare. Un alt rezultat uh, care a reieșit foarte clar din analizele noastre a fost că um, accentul interregional duce la rezultate mai bune. Și din nou, îmi pare absolut logic iar implicațiile sunt evident paneuropene, fiindcă dacă proiectele conlucrează, ele probabil nu se concentrează doar pe nevoile specifice ale unei regiuni, ci pe obiective și scopuri paneuropene. Și pentru că bugetul uh, comunitar acoperă toată Uniunea Europeană, sprijinirea uh, obiectivelor paneuropene este un um, element uh, foarte bun. În ceea ce privește beneficiarii, a fost foarte interesant să constatăm că Există o proporție mai mare de ONG-uri uh, sau beneficiari din sectorul privat sau beneficiari academici în acele regiuni asociate cu o mai bună performanță a creșterii, comparativ cu cele unde beneficiarii sunt mai degrabă din sectorul public. Această constatare este mai dificil de explicat. O interpretare posibilă ar fi că dacă implici mai mulți actori locali din afara sectorului public, atunci mobilizezi un interes mai mare și ai rezultate mai bune. În ceea ce privește sectorul de intervenție, rezultatele au fost destul de uh, mixte. Însă s-a uh, constatat totuși că un procentaj mai mare a bugetului uh, dedicat inovației a adus rezultate uh, pozitive. Apoi, uh, la uh, fondul de coeziune impactul a fost mai mare decât la fondurile structurale și de investiții și fondurile uh, de dezvolt- fondul de dezvoltare regională. Și asta pentru că, cu siguranță, fondul de coeziune se concentrează mai mult pe convergență și pe genul acesta de proiecte, iar fondul social european are obiective mai sociale, iar fondul european de dezvoltare regională are din nou un alt focus. Uh, deci, de aici nu concluzionăm că fondul de coeziune ar trebui crescut comparativ cu uh, cifra propusă de comisie, ci spunem că obiectivul politicii de coeziune ar trebui clarificat, adică trebuie să existe un echilibru între obiectivul de coeziune teritorială și alte obiective, cum ar fi uh, protecția mediului, incluziunea socială. De pildă, și alocarea între fondurile diverse folosite pentru coeziune trebuie să se bazeze pe aceste priorități politice. În slide-ul următor și mă apropii de sfârșit, Um, vis-a-vis de regiunile cu performanță slabă, uh, o să menționez o constatare pe care nu am putut să ne o explicăm, și anume că o cotă mai mare de cofinanțare națională, evident uh, care se aplică în regiunile cu performanță slabă, um, are o motivație pe care nu putem să o înțelegem. Deci, în regiunile cu performanță slabă, rata de cofinanțare națională pare să fie mai mare. Acum, în ceea ce privește interviurile, foarte pe scurt, acordul a fost unanim în cadrul interviurilor că politica de uh, coeziune este cea mai evaluată. Uh, unii experți au avut observații critice vis-a-vis de politica agricolă comună, despre care se consideră că este mult mai puțin uh, evaluată și mult mai puțin monitorizată și, de asemenea, pentru fondul Juncker, la care s-a propus o creștere substanțială pentru următorul cadru financiar multianual, uh, pe baza succesului în cheltuirea banilor, dar mult mai puțin pe baza evaluării uh, valorii adăugate pe care a adus-o. Percepția, evident, este că politica de coeziune este uh, examinată și analizată în mare, mare detaliu. O altă observație importantă este că factorii de interes local au atitudini diferite vis-a-vis -vis de, uh, de fondul de coeziune și fondurile naționale. Din nou, aici trebuie să facem diferența între țările și regiunile unde riscul de corupție este mai mare și acele țări și regiuni unde riscul de corupție este mai mic. Acolo unde riscul este mai mic, de exemplu, țările de jos sau Germania, oamenii nu văd nicio problemă, nicio diferență între cele două. Însă în țările cu corupție mai mare s-a spus uh, uneori că cheltuirea banilor europeni se face cu mult mai puțină atenție decât cheltuirea banilor uh, naționali, ceea ce vine evident cu o serie de implicații. În ceea ce privește cadrul de performanță aplicat Uh, programelor de coeziune în prezent, în principiu pot să spun că toți experții naționali și ex, uh, independenți au fost foarte, foarte critici. Ei au spus că aduce doar o povară administrativă suplimentară, uh, <coughs> fără o legătură clară cu rezultate Adică fără să evalueze dacă proiect, problemele de bază ale regiunii au fost uh, sau nu acoperite. De exemplu, este foarte ușor să construiești clădiri uh, școlare și sunt mai multe programe care au făcut asta, dar dacă problema în regiune o, este depopularea sau lipsa de profesori calificați, atunci evident faptul că construiești școli nu rezolvă cu nimic problema. Am uh, avut interviuri și despre factorii ce contribuie la o politică de coeziune uh, reușită. Și perspectiva unanimă a fost că uh, capacitatea administrativă și calitatea instituțională sunt absolut esențiale. Aspecte manageriale, aspecte financiare au fost și ele uh, amen, uh, uh amintite în același context. Și au mai fost și alte sugestii, dar o să trec rapid la implicații, pentru că am deja 12 minute de când vorbesc. De, în primul rând, nu o să uh, avem uh, o poziție vis-a-vis -vis de uh, evaluarea generală a politicii de coeziune, ci știm doar că uh, pe măsură ce convergența crește, nevoia de uh, coeziune scade. S-a mai spus de asemenea că fondul de coeziune ar trebui redus, așa cum propune uh, Comisia, sau ar trebui uh, o repartizare mai proporțională a fondurilor, astfel încât să se facă o clarificare a obiectivelor între tipurile de fonduri. O altă chestiune importantă pentru regiunile mai uh, dezvoltate. De la datele Comisiei am calculat că ele primesc foarte puțin, doar 0,07% din PIB, extrem de puțin. De mai multe ori mai puțin decât orice de la bugetul național. Și țările pot compensa pentru asta și din interior am găsit trei motive posibile. Să se dea câte ceva puțin fiecare regiuni, cât de puternic e argumentul, depinde de perspectivă. În al doilea rând, dacă regiunile pot primi puțin bani, ar fi mai entuziasmate să se implice în proiecte paneuropene, să încurajeze cooperarea transfrontalieră. Am menționat deja că orientarea spre rezultate ar trebui să fie un scop principal al reformei, simplificarea importantă, dar când riscul de corupție e mare, e nevoie de controle mai stricte, proiecte interregionale ar trebui încurajate ca rezultat al interviului, concentrarea tematică, au fost păreri diferite între respondenți pentru regiuni mai dezvoltate s-a salutat, dar s-a subliniat că în regiunile mai puțin dezvoltate nevoile sunt mai diverse. Președintele întrerupe. Dar stați totuși să mai spun ceva. <clears throat> Pe termenul de lungat e important să ne concentrăm pe un nivel mare de flexibilitate care s-ar putea să nu fie foarte benefică. Și totuși să mă opresc aici. Mulțumesc. Iată din nou un studiu care nu abordează problemele esențiale. Domnul Clint, mulțumesc pentru această prezentare. În primul rând aș dori să le mulțumesc reprezentanților Bruegel și vreau să um, um, le explic de ce um, sunt prezenți atât de puțini membrii comisiei noastre. Probabil că uh, și-au demarat deja acțiunile pregătitoare pentru campania electorală, de aceea colegi pe care cu siguranță îi interesează tema nu participă astăzi. Deci mulțumesc încă o dată pentru prezentare. Tema este, desigur, una pe care am dat-o în studiu nu din întâmplare. Ne aflam în uh, perioada premergătoare planificare pentru 2021-2027, iar uh, mijloacele pentru politica de coeziune, pentru care există mai multe fonduri, sunt um, de un ordin de mărime foarte mare. Practic, numărul 2 după politica agricolă comună și de aceea Uh, și Comisia și Consiliul um, și noi vrem să vedem dacă se pot uh, face aici uh, reduceri așa cum se preconizează. Mm, din păcate însă nu ni se oferă ceea ce am fi vrut să vedem, poate că nici nu există în acest context, pentru că ne-am fi dorit o, un răspuns convingător cu privire la modul în care se poate formula această politică și cum anume pot fi cheltuiți banii pentru a obține cea mai mare valoare adăugată. Ați arătat foarte clar că acest lucru nu este posibil, așa fără doar și poate, și de aceea poate va trebui să mai aprofundăm anumite elemente. În primul rând, e clar că avem mai multe fonduri. Avem fondul social, fondul regional pentru dezvoltare, fondul de coeziune, fondul agricol și faptul că acționează diferit e clar. Nu miră deloc. Ce mă surprinde însă este faptul că la concluzii dumneavoastră arătați clar că capacitățile administrative dar și calitatea instituțiilor care gestionează aceste fonduri joacă un rol important, dar că în afara calității acestor funcții nu există alte caracteristici care să decide despre rezultat sau eșec. Lucru care m-a mirat la fel ca și chestiunea că nu puteți, de fapt, explica de ce anumite regiuni au uh, o dezvoltare peste medie. Decidenții locali, uh, sigur că pot avea păreri diferite față de uh, țintele politicii de coeziune. Acest lucru e normal, um, e explicabil și din perspectivă istorică, geografică, regională, dar participarea autorităților locale și prin cofinanțare, faptul că nu au un rol atât de pozitiv, mă miră. M-aș fi așteptat la ceva. Eu, ca raportor, uh, crezusem că am putea arăta destul de convigător, poate nu 100%, de ce în anumite regiuni lucrurile funcționează foarte bine, de ce uh, fondurile folosite chiar duc la obținerea rezultatului vizat, iar în alte cazuri nu. Această cauzalitate clară uh, nu poate fi constatată, după cum ați arătat dumneavoastră, nici empiric, nici prin consultarea literaturii de specialitate și de aceea v-aș întreba ce înseamnă acest lucru pentru noi. Depindem um, în deciziile noastre așa de noroc, acordăm mijloacele acolo unde se cere cel mai tare și cel mai vocal sau Păi există niște criterii pe care ne putem baza. Mă mai surprinde de asemenea și faptul că spuneți că o legătură între semestrul european și acordarea mijloacelor uh, pentru coeziune nu ar trebui făcută. Deci nu ar trebui să există o astfel de corelare. Ce mă surprinde în ansamblu, uh, mai ales uh, în baza hărților uh, pe care le-ați afișat este că există o serie întreagă de țări unde lucrurile nu funcționează bine și, din păcate, este vorba de acele țări care se află într-o situație de criză. În um, principal, țările periferice din sudul Europei. Și atunci ne întrebăm uh, ce nu se potrivește aici. Uh, Poate că și structura administrativă e acolo de așa natură încât lucrurile să nu poată funcționa, pentru că poate prea mulți bani se duc și pe canale greșite sau uh, lăturalnice. Și mai spuneți că fondul de coeziune aduce cele mai bune rezultate. Uh, Uh, ceea ce era de așteptat. Faptul că fondul social nu duce direct la o creștere economică era scontat. Mm. Însă regretabil este faptul că mijloacele care sunt alocate prin fondul social, adică pe teme de formare, perfecționare și mai departe. Deci, că acestea par să nu arate niciun fel de rezultate pentru a fi o formulare prudentă. De aceea v-aș ruga să mai aprofundați puțin aici. Ich möchte der eu comisie. Domnul Gillen are acum cuvântul din partea Comisiei. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc. După cum v-am spus la discuția anterioară cu privire la indicatori, e greu să comenteze detaliat comisia, pentru că am primit studiul doar luni seara. Dar de la o privire rapidă, aș reacționa cam ca și raportorul dumneavoastră. Sunt unele elemente cam surprinzătoare, ca să fiu cinstit. Mi-e greu să recunosc politica de coeziune în unele constatări prezentate aici. În special, mă gândeam că o corelare negativă între creștere economică și însușirea pe plan local pare contrară cu ce știm despre dezvoltarea locală și implementare, în special prin politica de coeziune. O mai mare centralizare nu e de obicei genul de mesaj pe care Parlamentul European sau instituțiile în general să-l încurajeze s-ar putea să fie aici, revenind la un aspect discutat la indicatori, o legătură cu nevoia de edificare a capacității administrative. Să vedem elementele pe care se bazează. Aspectul de capacity building e foarte important pentru Comisie după 2020 și avem detalii în propunerea noastră în acest sens pentru nivelurile regional și local. Un alt aspect Mhm, raportat, uh, menționat și de raportorul dumneavoastră, corelarea aparentă între rate mai mici de cofinanțare națională cu creștere economică mai mare s-ar putea traduce ca spune cu cât investim mai puțin, cu atât crește mai mult. Repet că am privit doar rezultatele și constatările, dar pare foarte ciudat. Mă bucur că în prezentare s-a spus că e greu de explicat și eu sunt de acord că mi se pare greu de explicat așa ceva. Ultimul lucru, din nou, raportorul l-a ridicat poate lucru cel mai frapant și pentru mine, o legătură mai puternică cu semestrul european care ar trebui evitată. Semestrul european e forța motrice a dezvoltării economice întreaga Uniunea Europeană iar Comisia ține foarte mult să asigure că Uniunea Europeană, politicile și implementarea fondurilor sunt legate și aliniate cât mai strâns, iar ideea că politica de coeziune ar trebui să fie separată de semestru și de obiectivele semestrului mi se pare extrem de contraintuitivă. Din, și ar trebui, poate să mai subliniez că e contrar pentru sau față de constatările studiilor comise din ultimii ani care mergeau într-o direcție contrară, care spuneau că e bună o legătură cât mai sensă cu semestru pentru a mări rata de succes a implementării fondului. Deci sunt constatări foarte surprinzătoare. Am vrea să mai examinăm, mai ales analiza economică, elementele de bază de acolo și, ca la studiul anterior, să reacționăm uh, față de comisie sau cu raportorul direct după ce examinăm mai în amănunt. Mulțumesc. Ja, wir sind auch nicht beleidigt, wenn wir ein paar Sätze Da, nici uh, nu ne um, supărați dacă ne trimiteți și înscris câteva răspunsuri. Thank you very much for the... Vă mulțumesc pentru comentarii. Să încerc să reacționez la câteva dintre ele. Deci, unele constatări sau rezultate din munca noastră cu datele, unele din interviuri și din cercetarea și interpretarea proprie. De exemplu, cum s-a subliniat, rata mai mică de cofinanțare națională asociată cu o creștere economică mai mare. Am spus și în prezentare și noi am fost surprinși de această constatare și n-am găsit o explicație. Când am vorbit cu cei care au venit la interviuri, diversi factori implicați pe plan național și experți, Părerea despre rata de cofinanțare era că n-ar trebui să conteze pentru politica de implementare, pentru că, în esență, e doar cum se împarte, cât e finanțat de UE, cât de autoritățile locale și n-ar trebui să aibă un impact asupra rezultatelor. Ca economist, eu înclin să fiu de acord, dar datele arată foarte puternic că o rată mai mică de cofinanțare națională se asociază cu un nivel mai mare de creștere. Deci ar trebui să includem acest element în studiu. Și am încercat să găsim care sunt motivele, dar ar trebui să menționăm acest lucru, pentru că facem un studiu independent. În legătură cu edificarea de capacitate administrativă, suntem de acord că e extrem de importantă. Am subliniat și am adus argumente că și asistența tehnică e importantă, de asemenea că, de exemplu, programele transnaționale și proiectele respective sunt importante. Dacă regiuni din diverse țări conlucrează, au de învățat unele de la altele, se pot ajuta să-și edifice capacitatea, deci asta corespunde și cu constatările și recomandările noastre în legătură cu legăturile cu semestrul european. Această constatare nu vine din date. <clears throat> N-am avut șansa să le examinăm empiric, ci vine din interviuri și cercetări anterioare. Respondenții de la interviuri, nu cei de la comisie, deși am discutat și cu unele la comisie care aveau o atitudine mai pozitivă să legăm finanțarea europeană de semestrul european, dar când am discutat cu reprezentanți din statele membre, mulți au spus că recomandările specifice pe țară nu vin în întâmpinarea nevoilor țării și nici regiunilor. Regiunile diferă chiar și în interiorul unei țări. Deci dacă la nivel de țară recomandările sunt percepute ca nefiind bune pentru țară, cu atât mai rău vor fi pentru regiuni care sunt și mai diverse. Și din cercetări am văzut diverse articole legate de implementarea semestrului european și ce am constatat că și pe linia cercetărilor comisii ratele de implementare de obicei sunt reduse. Ratele sunt puțin mai mari la implementare în perioade cu presiune de piață și în alte circunstanțe, dar în general. Rata de implementare e redusă. Știți că unele țări primesc multe finanțări europene, altele primesc foarte puțin. <clears throat> De exemplu, Bulgaria primește mult, Germania puțin. Nici Bulgaria, nici Germania nu lucrează cu recomandările semestrului. Încercăm să obligăm Bulgaria pentru că lucreze cu bani europeni, dar nu avem cum să facem asta cu Germania, care nu primește bani. Deci nu mi se pare un tratament pe picior de egalitate. Cred că ar trebui revizuit uh, semestrul european pentru a da recomandări care să fie percepute mult mai pozitiv de statele membre și dacă realizăm asta, am putea atunci să relegăm pe cele două. Dar până nu facem asta, suntem de părere că nu e de dorit ca rezultat. Acum, unele comentariile făcute de domnul deputat Clins. Problema e că nu se poate da o listă foarte precisă. Dincolo de capacitatea administrativă și calitatea instituțională, nu putem spune multe caracteristici concrete. Această constatare a venit din interviuri. Am întrebat diversi factori implicați din diverse țări, mai bogate, mai sărace, și experți și oameni implicați, unii din funcții legate de aspecte manageriale sau financiare văd acest lucru. Înțeleg că așteptarea era să venim cu o listă clară, dar n-am putut să venim cu o listă clară. Dar totuși avem niște constatări care sunt clare. De exemplu, o durată mai îndelungată, un nivel mai mare de concentrare, sunt bune pentru rezultate sau pentru consecința asta vin din dată Interpretarea noastră a acestei constatări este că e nevoie de proiecte mai strategice, ar fi mai benefice decât proiecte mai scurte și mai diverse. Un obiectiv major e eliminarea cărbunelui. Știm că e dificil pentru că mulți sunt implicați direct, mulți sunt implicați indirect eliminarea cărbunelui, trebuie să găsim alte surse de energie. Majoritatea problemelor de mediu, legătura cu minele de cărbun, cum să menținem mediul, dar e mai important ce facem cu oamenii. Acesta ar putea fi un obiectiv strategic foarte îndelungat, eliminarea treptată a cărbunelui. Dacă mergem pe această cale, e un obiectiv strategic pe termen îndelungat, foarte dificil, foarte problematic, dar cred că pentru astfel de proiecte mari care vor să se ocupe de nevoi fundamentale ale unor regiuni din diverse țări ar fi mai benefice decât să avem mii de proiecte foarte mici uh, presărate pe aici pe acolo. <clears throat> Eficacitatea ar fi limitată. Un alt lucru, un avertisment pe care l-am făcut că unitatea de măsură a fost performanța la nivel agregat de regiune în ce privește creșterea economică, dar știm că programele de mediu pot duce la creștere pe termen de lungat, dar în niciun caz pe termen scurt. Deci nu sunt surprins că Fondul de Dezvoltare Regională sau Fondul Social pentru Incluziune Socială și alte de proiecte nu au un impact măsurabil asupra creșterii economice. Pentru că e nevoie de mult mai mult timp pentru aceste tipuri diferite de intervenții să se poată traduce în creșterea economică reală. Suntem mai puțin surprinși de această constatare, dar concluzia finală a fost din nou că trebuie să fie un set de priorități foarte clare, unele legate de convergență și coeziune, cât dăm pentru alte priorități, cum ar fi incluziunea socială, mediu, dezvoltare, Odată ce stabilim prioritățile, să alocăm banii din diverse fonduri și programe în conformitate cu acestea. Cu această ierarhizare de priorități. Îmi pare rău. Trebuie să vă întrerup. Trebuie să trecem la alt subiect. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnule Clint, mi se pare dezamăgitor că nu s-a făcut legătura cu semestrul european. Știm și noi că a fost aplicat doar în parte. În o recomandare pentru Germania este în permanență creșterea cotei de ocupare pentru femei. Banii din fondul social chiar au fost folosiți în acest sens. Deci, faptul că cu banii din fondul social se finanțează proiecte de pe urma cărora nu rămâne nimic, nu cred că este un lucru bun. Eu cred că dacă domnule Clinț mai doriți să spuneți nimic, pe final putem continua cu alt studiu cu privire la parchetul european. Mulțumesc realizatorilor pentru prezență. Raportorul Petri Sarvama, care nu poate fi prezent, mi-a lăsat mie câteva idei. Studiul va fi prezentat de către doamna Barveco. Vă rog. Yeah. Please. Yeah. Could you please take a seat, Ms. Vă rog să luați loc, stimată doamnă. Luați loc. Mulțumesc. Shall start? Să încep. Muchas gracias. Mulțumesc frumos. Vă voi prezenta astăzi principalele contribuții ale unui studiu de cercetare privind uh, parchetul european. Este o team, temă uh, care i-a, i s-a dedicat o atenție prioritară în ultimii ani, uh, evaluând numeroase uh, anchete în acest, uh, această comisie. Obiectivul nostru fiind acela de a completa perspectivele dreptului penal uh, și procedurilor penale cu cele ale dreptului instituțional european. De asemenea, s-a avut în vedere protecția intereselor financiare și totodată administrația publică europeană. Versiunea definitivă a acestui studiu este puternic consolidată. Uh, ne-am bazat pe numeroase uh, interviuri la nivel național cu actori uh, relevanți în negocierile privind parchetul european și cu reprezentanți ai autorităților naționale de control administrativ și polițienesc. De aceea, perspectiva comparată este, practic, o contribuție principală a acestui studiu și aș recomanda să uh, priviți și această versiune. Studiul a fost uh, realizat uh, de mai multe persoane, um, respectiv uh, alături de mine au fost și colegii mei, Hartmut Eden și Paul Stephenson, care din păcate nu îmi pot fi astăzi alături. Dat fiind faptul că suntem în întârziere, mă voi concentra pe cele trei aspecte unde contribuția noastră a adus elemente de originalitate sau actualitate. Voi uh, evalua provocările instituționale, relațiile cu statele neparticipante și, de asemenea, prevenirea reacțiilor contradictorii cu drepturile fundamentale ale persoanelor anchetate. Dreptul instituțional, al, contextul instituțional al uh, parchetului european uh, este complex, după cum se știe. Uh, complexitatea derivă din faptul că este o cooperare consolidată, așa se spune de obicei, dar aș vrea să subliniez că așteptările generate la nivel național în ceea ce privește parchetul european sunt foarte înalte. Toate persoanele cu care ne-am întâlnit, cu care am vorbit, și-au exprimat uh, mari așteptări vis-a-vis -vis de parchetul european. Prin urmare, în uh, viitor va trebui să evaluăm dacă parchetul și-a îndeplinit obiectivele în ceea ce privește o mai mare um, rată de um, urmăriri, mai multe condamnări, mai multe active recuperate și dacă nu, va trebui să ne gândim că obiectivele pentru care au fost create, creat parchetul au fost altele, cum ar fi testarea de noi capacități ale Uniunii Europene în domeniul dreptului penal sau uh, un progres uh, în integrare dincolo de cooperarea orizontală sau inclusiv uh, un alt uh, mod de control prin instituții comunitare uh, asupra conflictelor dintre statele membre vis-a-vis -vis de gestionarea fondurilor europene sau combaterea fraudei. O opinie destul de general întâlnită uh, situează compararea consolidată ca o principală provocare a parchetului european. Însă, noi am vrea să adăugăm că este mai urgentă reducerea disparității dintre statele membre în ceea ce privește corupția și frauda. În acest sens, am inclus rezultatele mai multor indicatori internaționali în studiul nostru, mai ales în versiunea definitivă, și vă voi arăta, de pildă, modul în care este percepută corupția potrivit indicelui uh, de transparență internațional, care arată că 12 din cele 28 de state care au uh, uh, participat la parchetul european au o percepție a corupției similară sau superioară cu cea al unui stat neparticipant, Polonia, care este al doilea cel mai rău văzut din perspectiva corupției. De asemenea, uh, ne-am uitat și la protecția intereselor financiare, combaterea fraudei și a corupției în cadrul recomandărilor privind semestrul european. Toți cei prezenți aici știu că recomandările Comisiei privind semestrul european sunt un document succint cu numeroase uh, aspecte care concurează uh, pentru a ocupa un loc în text. Prin urmare, uh, referirea la corupție în acest text uh, arată importanța acordată acestei teme. După cum se vede pe diapozitiv, peste jumătate din satele uh, participante la um, parchetul european sunt menționate în asociere cu problema corupției în cadrul semestrului european. De asemenea, ne-am uitat la recomandările grupului de state împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei, în, asta în studiul definitiv, um, și acolo se arată că nu s-au atins la niciun din statele participante obiectivele vis-a-vis -vis de combaterea corupției. Aș vrea să vă mai spun totodată că mandatul parchetului european este destul de asemănător cu un puzzle. De ce spun asta? pentru că prejudicierea intereselor financiare ale Uniunii este o temă foarte heterogenă. Forma nu are nicio legătură atunci când vor uh, la uh, nivel vamal, spălare de bani uh, sau alt tip de, de fraudă. Și atunci noi spunem în studiu că există acest uh, puzzle vis-a-vis -vis de mandatul uh, parchetului european, însă fiecare piesă din puzzle deschide o ușă către o gamă întreagă de agenții naționale cu uh, complet diferite. Și o contribuție importantă a parchetului european ar fi dinamizarea coordonării și a comunicării cu aceste numeroase agenții sau departamente de uh, anchetă la nivel administrativ și polițienesc în statele membre și în Uniunea Europeană. Însă, pentru acest lucru este esențial ca structura internă a parchetului european să reflecte aceste specializări. Prin urmare, una dintre recomandări este ca acele camere permanente să fie structurate conform cu prioritățile tematice și prioritățile transversale. Cele tematice ar reflecta domeniile uh, menționate anterior, piesele din puzzle și uh, camerele transversale ar trebui să vizibilizeze mai întâi recuperarea activelor pentru că, la nivel național, aceasta se întâmplă în paralel cu urmărirea delictelor uh, din, uh, conform directivei PIF. Însă, interviurile uh, făcute de noi arată că procuraturile naționale le acordă o atenție secundară acestei probleme a recuperării activelor. Dificultățile recuperării activelor după cum știm, recuperarea activelor uh, implică o uh, reacție rapidă și coordonată. Și atunci considerăm că este necesar ca parchetul european să vizibilizeze uh, aceste acțiuni de recuperare a activelor. O altă temă la care aș vrea să fac referire este cea a limbilor de lucru la parchetul european, pentru că regulamentul acordă o atenție foarte limitată acestui subiect ceea ce ar putea duce la situația în care membrii dintr-o cameră permanentă să aibă dificultăți în a comunica fluent între ei. Colegiul va trebui să decidă ce parte din dosare se traduce, dacă se traduc uh, integral, parțial, uh, doar în rezumat, uh, și, totodată, această decizie va trebui să realizeze un echilibru între securitatea juridică în ceea ce privește cunoașterea dosarelor și, totodată, recursurile disponibile. Astfel, prin traducere și interpretare, se va crește și presiunea bugetară și, totodată, se va încetini funcționarea parchetului la nivel central și se va îngreuna Uh, comunicare atât la nivel intern cât și la nivel extern, la nivel interinstituțional. De aceea recomandăm ca procurorii europeni să primească o formare lingvistică și să, să se prioritizeze o serie limit, un număr limitat de limbi de lucru. Relația între cunoașterea limbilor străine și capacitatea de um, a conduce um, un dosar este și ea importantă. După cum am văzut, procurorii cu o competență lingvistică mai mare uh, nu au neapărat o foarte mare experiență în delicturi de, delicte de tip PIF și invers. Și, um, pentru că până la urmă avem doar o viață și atunci dacă uh, te ocupi în primul rând în această viață de delicte PIF, nu ai timp să mai înveți foarte bine și limbi străine și atunci este necesar să echilibrăm cele două. Aș vrea apoi să mai spun câte ceva despre mecanismul de gestionare a cazurilor. fie și numai pentru a spune că trebuie răbdare. Acesta este unul dintre aspectele tehnologice cele mai complexe în punerea în funcțiune a parchetului european, comparată în perspectivă după cum urmează. Am putea spune că folosirea uh, sistemului de cazuri în alt sistem, de exemplu în Schengen, a durat câțiva ani până s-a uh, funcționalizat și atunci trebuie să avem răbdare. De asemenea, trebuie să ținem seama că mecanismul de gestionare a cazurilor în unele state, cum ar fi Portugalia, Croația sau Spania, S-a verificat că nu funcționează așa cum trebuie mecanismul național de gestionare a cazurilor. Prin urmare, mecanismul parchetului european uh, trebuie să uh, se realizeze în timp și cu răbdare. Mai am de asemenea câteva observații privind independența, care este esențială, independența parchetului european. Și aici uh, mă refer la două aspecte. Mai întâi, prevenirea ingerințelor externe, dar și apărarea respectării scrupuloase a legii, cu atenție deosebită uh, drepturilor fundamentale. Uh, Studiul dezvoltă mai multe măsuri de siguranță, dar acum voi menționa doar câteva uh, dintre cele mai importante. În primul rând, păstrarea independenței în uh, nominalizarea uh, de, uh, procurorilor delegați. Atât procurorul șef cât și ceilalți pot trece printr-un filtru anterior uh, nominalizării. Și acest parlament poate verifica până la ce punct filtrul anterior este eficient sau nu. În al doilea rând, trebuie să avem în vedere situația în care un guvern național pune piedici uh, procurorului delegat, limitându-i uh, sursele perso- uh, de personal și de mijloace. În principiu, guvernele naționale, autoritățile naționale trebuie să coopereze în mod loial cu parchetul european și în cazul încălcării acestei uh, uh, cooperări uh, loiale se, poate, se pot avea în vedere niște măsuri de nerespectare. Însă trebuie subliniat că utilitatea acestor măsuri de nerespectare va fi reală doar atunci când ne confruntăm cu o respingere directă, un refuz direct de colaborare, dar nu va fi atât de eficient dacă dificultatea ar fi că nu există mijloace suficiente sau că um, colaborarea cu parchetul european este încetinită. De aceea spunem că e necesară o anumită flexibilitate pentru a păstra un standard minim de resurse pe care statele să le pună la dispoziția uh, procurorului delegat fiind supus um, examinării atât de uh, instanțe cât și de Parlament. Apoi, trebuie să clarificăm uh, respectarea de către procurorii uh, delegați a instrucțiunilor, pentru că un procuror delegat poate primi uh, instrucțiuni de la procurorul șef, de la procurorul european, de la Camera Permanentă sau chiar de la procurorul general național, dacă lucrează cu normă parțială. Și atunci este important să uh, trasăm clar liniile de diferențiere între aceste instituții, pentru că, după cum am observat, în unele state se poate ca Procurorul Național General să transmită anumite instrucțiuni în cazuri specifice și inclusiv se permite ca aceste instrucțiuni să fie verbale, ceea ce în planul european nu este permis. În al patrulea rând, un guvern ar putea uh, presiona, uh, uh, presa um, procurorul delegat uh, aplicând măsuri disciplinare, iar acum nu este clar ce se întâmplă atunci când statul continuă cu aceste măsuri disciplinare împotriva uh, procurorului uh, șef și a colegiului în viitor s-ar putea ca sistemul uh, uh, uh, parchetului european să fie aliniat cu cel al Băncii Centrale Europene, pentru că, după cum știți, uh, potrivit statutului Băncii Centrale, Curtea poate revizui măsurile disciplinare adoptate împotriva guvernatorilor Băncii Centrale. Iar în 26 uh, februarie, Curtea a anulat o decizie națională în, prin care uh, guvernul Băncii Centrale, guvernatorul Băncii Centrale din partea Latonia era suspendat temporat. De asemenea, Articolul 17.4 din uh, regulament ar putea fi uh, aliniat cu articolul 14 aliniatul 2 din regulamentul Băncii Centrale. De asemenea, ni se pare important ca procurorul șef, care o fi când se va decide, să implementeze ca prioritate strategică o cultură europeană a independenței la nivelul parchetului. În ceea ce privește statele participante, neparticipante, se corectează vorbitoarea, o să fac și aici câteva observații. Știm că a existat o anumită discuție în, în cadrul statelor neparticipante, fiindcă cheltuielile uh, pentru uh, parchet se iau din bugetul general și, practic, uh, și statele neparticipante uh, contribuie la finanțarea uh, parchetului. Aici uh, se pot uh, aplica două modele care deja se aplică în, al, aplică în alte politici comune. Motiv, uh, modelul EASO, uh, care se referă la o uh, rambursare a procentajului uh, corespondent țărilor neparticipante și, de asemenea, în viitor ne putem gândi de, poate, la un mecanism financiar specific pentru um, parchet, așa cum funcționează mecanismul Atena în politica de apărare. Cum să facem ca statele neparticipante să îndeplinească uh, sarcina de uh, cooperare loială. Ne gândim la măsuri de tip legislativ, adică posibilitatea de a adopta o directivă, însă unele state momentan nu par să favorizeze această soluție, care evident ar adăuga complexitate. Uh, mai există și uh, măsuri judiciare, după cum spuneam anterior, uh, măsurile de uh, nerespectare, însă acestea sunt incerte atunci când lipsa de colaborare este doar uh, o întârziere de colaborare, practic, sau măsuri administrative, ca de pildă includerea procurorului delegat într-o echipă integrată de uh, investigație la Eurojust. Printre statele neparticipante, uh, principalul risc vine din Ungaria și Polonia. Ungaria nu este o țară care să uh, fie acoperită de uh, studiul nostru, dar um, cazul Poloniei este prezentat mai în detaliu. Iar principalele incertitudini, evident, vin de la Regatul Unit, care este într-o etapă de tranziție către statutul de stat terț. Toate sunt uh, detaliate în studiul nostru. Am analizat de asemenea în detaliu și situația uh, țărilor terțe și am distins între două grupuri, grupul beneficiarilor și cel al uh, țărilor asociate. În ceea ce îi privește pe beneficiari, știm că toate instrumentele financiare ce permit gestionarea de către țări terțe a fondurilor europene uh, au uh, mențiuni cu privire la eventuale controle de audit din partea Comisiei, a Curții de Conturi sau OLAF. Unele dintre aceste instrumente sectoriale nu uh, au încă inclus uh, parchetul european și trebuie să ne asigurăm că se poate include parchetul. De asemenea, uh, memorandumurile de înțelegere semnate de comisie trebuie și ele să includă parchetul european ca instituție. Iar în ceea ce privește țările asociate, și aici am uh, propune uh, dezagregarea mandatului uh, parchetului european în toate blocurile menționate anterior pentru a încheia acorduri specifice cu țări terțe care ar putea să colaboreze cu parchetul. De exemplu, Norvegia ar putea să colaboreze în domeniul spălării de bani, dar ar fi mai puțin interesată de, să zicem, subvenții sau de um, um, achiziții publice. Și închei cu câteva observații scurte vis-a-vis -vis de drepturile fundamentale. Într-adevăr, parchetul european Uh, face mult mai complex regimul de protecție al drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Și asta pentru că uh, natura este diferită. Vorbim despre un parchet european, dar uh, autoritățile naționale sau judecătorii naționali intră în altă categorie și atunci, mai devreme sau mai târziu, putem ajunge cu cazuri la Curtea de la Strasburg, iar vi- viitoarele uh, actualizări ale regulamentului ar putea face o referire la uh, uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, referire care nu există în prezent, pentru că acolo avem principii generale de drepturi ale omului. Rămâne însă întotdeauna riscul ca Curtea uh, CEDO să condamne un stat membru pentru că a acționat la indicațiile uh, parchetului european. Până acum asta nu s-a produs pentru că uh, Curtea de la Strasburg pleacă de la prezumția că Curtea din Luxemburg are un mecanism de protecție echivalent conform jurisprudenței Bosfor, însă nimic nu ne spune că în viitor nu ar putea apărea asemenea situații. Ca un stat să fie condamnat la Strasburg pentru încălcarea drepturilor fundamentale uh, de către poliție sau de către o agenție administrativă care îndeplinește um, uh, ordinele uh, ale parchetului european. Date fiind toate aceste complexități, concluzia generală a studiului nostru este că provocările constatate se pot rezolva cu pragmatism în general și cu siguranță se vor rezolva cu pragmatism, însă este necesar să permitem parchetului european să ia naștere pentru a-și rezolva uh, liniștit unele din probleme înainte să începem să îi punem căluș. Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult, un studiu foarte interesant, ați evidențiat și probleme pe care le întrezărisem la orizont. Studiul în orice caz ne va ajuta foarte mult, raportorul în orice caz vă mulțumește. Consider că este un studiu foarte bine structurat, cu multitudine informații. Tocmai negociem și cu Consiliul despre ocuparea acestui post și este o bucurie, trebuie să vă spun. Am să dau acum domnului Sanchez din partea Olaf cuvântul. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Mai întâi mulțumesc Comisiei, raportorului, echipei de experți pentru acest raport. Sunt de acord că vine la momentul potrivit. Suntem în pregătiri de înființare a parchetului european cu viteză de plin atât la Comisie cât și la nivel de state membre și alți viitori parteneri. În ce ne privește pe noi, considerăm raportul uh, de mare interes și procurorul șef, când va fi numit și ceilalți membri pe măsură ce vin, o să se bazeze pe toată activitatea desfășurată în acest domeniu. Comisia pe deplin angajată să înființeze parchetul european ca instituție independentă și eficientă, suntem de acord cu marile așteptări pe care vi le-au comunicat unele state membre că el va genera rezultate concrete în protejarea intereselor financiare. Desigur că e un jalon fundamental în arhitectura penală din Uniune, dar trebuie să ducă și la rezultate concrete, să se ocupe de unele probleme de fragmentare pe care le-ați menționat în apărarea interesului financiar suntem foarte angajați și am fost pe întreaga durată a negocierilor și acum pentru a asigura că vor participa cât mai multe state membre. Sunt multe compromisuri în text ca rezultat ale încercării de a menține pe cât mai mulți înăuntru și continuăm eforturile pentru a-i convinge și pe alții să adere. <clears throat> Desigur, E o complexitate inerentă a parchetului european, e o structură foarte inovatoare, un organism al Uniunii, dar integrat în sistemele legale naționale care își aplică propriul regulament european, dar și în mare măsură dreptul penal uh, național care nu e armonizat sau doar puțin. Salut concluzia studiului că această complexitate poate fi gestionată și fără a intra în prea multe amănunte, pentru că știu că suntem în criză de timp, doar câteva comentarii despre munca în derulare. În timp ce vorbim azi, restul echipei e cu statele membre la o ședință obișnuită a grupului de experți cu statele membre în materie de EPO. Nu doar măsuri la nivel european discutăm, ci și modul în care statele membre integrează EPO în sistemul legal național discutăm unele chestiuni pe care le-ați ridicat și dumneavoastră ce privește viitorul sprijin pentru procurorii delegații europeni, cum se vor integra în sistem, rămânând independenți și de însocoteală doar parchetul european, genul acesta de lucruri. Și cred că toate statele membre se gândesc la ele și noi însoțim această muncă pentru a asigura abordarea europeană comună. Numirea procurorului șef e în mâinile Parlamentului și Consiliului și acum așteptăm cu interes o numire cât de curând posibil. Și apoi procurorul șef va trebui să pregătească multă muncă internă, o parte se va lega direct de ce ați spus dumneavoastră. Șeful va trebui să înainteze colegiului o propunere legată de reguli de procedură. Sunt de acord cu o chestiune cheie, cum să organizăm camerele permanente care vor fi oarecum scheletul activității EPO. Procurorul șef și colegiul vor trebui să elaboreze împreună politici europene de anchetă și punere sub acuzare și o cultură a instituției. Alte lucruri la care v-ați referit. Un ultim lucru, v-ați referit la relațiile EPO cu alți parteneri și, într-adevăr, EPO va trebui să colaboreze cu statele membre care nu participă, cu țări terțe, cu alte instituții și organismele Uniunii. Cu unele avem deja baze legale pe care le considerăm suficiente în regulament pentru această cooperare. În unele cazuri va fi nevoie de evoluții legale suplimentare un efort important a trebui făcut <clears throat> pentru a adăuga EPO la acordurile internaționale de cooperare judiciară și o parte va depinde mai mult de ce se întâmplă pe teren. EPO va trebui să se concentreze la început pe <clears throat> elaborarea de aranjamentul de lucru și de relații. La comisie și în cazul OLAF Trebuie să ne facem propriile pregătiri, să lucrăm cu parchetul european, sunt pe deplin angajați să sprijinim parchetul european în acest sens. Și o să închei așa cum s-a încheiat și prezentarea. Va trebui să-i dăm uh, puțin spațiu, EPO, să creeze relația, să înceapă să muncească, să se să depășească uh, <clears throat> primele durere ale creșterii, apoi să facem un inventar, complexitatea se poate gestiona și mandatul rezultat din negocieri e o bază de înființare. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Sie sehen, dass wir Mulțumim. Vedeți că vă împărtășim preocupările, însă va trebui să facem tot posibilul pentru a îndepărta toate aceste probleme care se întrezăresc, astfel încât de Uh, parchetul să poată avea un start bun. Vreau să vă atrag atenția că trebuie să încheiem acest punct aici pentru că mai este încă un punct pe ordinea de zi și trebuie să încheiem uh, la 12.30. Deci punctul 9, uh, document de informare cu privire la uh, securitate cibernetică. Colega noastră, raportoare, este doamna Peter, din partea Curții de Conturi, domnul Baudilio Tome Muguruzo răspunde, pe care îl rog să prezinte documentul. Președinta! Doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați, bună ziua! Este o plăcere pentru mine să vin în fața acestei comisii pentru a vă prezenta documentul informativ pe care Curtea de Conturi a publicat l-a publicat în această săptămână și în care oferim uh, o imagine de ansamblu a provocărilor care ni se prezintă pentru a obține o politică eficientă de uh, securitate cibernetică în Uniunea Europeană. Curtea, așa ca acum 5 ani, când a creat o echipă specializată de auditori pentru noi domenii, cum ar fi a fost guvernanța economică sau uh, uh măsurile de reglementare financiară, începe acum să lucreze la noi politici care vor deveni tot mai importante în viitor, cum ar fi securitatea și apărarea. Și în acest cadru, Oh, trebuie să vedeți uh, eforturile și munca noastră, care iese puțin și din uh, domeniul nostru obișnuit de lucru. Documentul pe care vi-l prezint nu este uh, rezultatul unui control de audit, însă ne va servi intern pentru a pregăti viitoare um, controle pe acest subiect și oferă o viziune panoramică de interes pentru toate părțile și pentru public în general. Pentru realizarea acestui, uh, acestei lucrări am folosit documente publice, interviuri, uh, rapoarte și analize din diverse surse, precum și un sondaj efectuat de serviciul nostru adresat entităților superioare de uh, procuratură din statele membre. Astfel, am studiat uh, domeniul complet, uh, complex al securității cibernetice și am identificat 10 provocări importante pe care le-am putea grupa în patru rubrici majore. Prima, cadrul politic și legislativ. A doua, cea care se referă la finanțare și la cheltuierile publice. A treia, consolidarea rezilienței cibernetice și, ultima, răspunsul eficient la atacurile și incidentele cibernetice. Din perspectiva cadrului politic și legislativ, trebuie subliniat că, dat fiind ecosistemul cibernetic complex al Uniunii, cu mulți actori care interacționează, Simplul fapt de a reuși să obții o viziune de ansamblu a acestuia reprezintă o provocare majoră. Prin această lucrare, după cum vă spun, cred că am reușit să oferim uh, celui interesat o asemenea viziune de ansamblu. O altă provocare importantă este cuantificarea și evaluarea cu certitudine și eficiență a impactului acțiunilor întreprinse garantând o bună responsabilizare. Pentru acest lucru este necesar să dezvoltăm obiective măsurabile și să ne bazăm pe ceva ce ne-a lipsit acum, și anume date fiabile. În plus, faptul că acest cadru legislativ rămâne în continuare incomplet și fragmentat și că nu există o coerență deplină în transpunerea legislației Uniunii, ne împiedică să profităm uh, întru totul de potențialul său. Dacă Uniunea își dorește să atingă obiectivul de a deveni um, în cadrul digital uh, cea mai sigură din lume, uh, ea se va confrunta și cu provocări în ceea ce privește cheltuielile și eforturile financiare necesare. În primul rând, vor trebui ajustate nivelurile de investiții uh, pen, uh, vor, aceste uh, investiții vor trebui adaptate la obiectivele care se doresc și e vorba nu doar de creșterea inven, uh, investițiilor în securitate cibernetică, unde efortul Uniunii de până acum a fost limitat și fragmentat, ci va trebui majorat și impactul acestora, în special profitând de rezultatele cheltuielilor în domeniul cercetării și garantând selectarea și finanțarea eficientă a întreprinderilor emergente în domeniul securității cibernetice. Este important de asemenea să avem o viziune clară, generală, a cheltuielilor Uniunii și statelor membre pentru a identifica carențele ce trebuie depășite și um, alte probleme existente. Faptul că la nivelul Uniunii Europene nu există un buget specific uh, atribuit pentru finanțarea strategiei de uh, securitate cibernetică nu ne permite să ne facem o idee clară despre cât și cum se investește și se cheltuie. Um, din această perspectivă, echiparea cu resurse suficiente um, a principalelor agenții europene ce țin de uh, securitate cibernetică, ENISA, Europol, uh, CERTUL Uniunii Europene de asemenea, este un element important. O provocare extrem de complexă în acest sens se referă la captarea și uh, menținerea talentelor pentru a putea obține o societate care să fie puternică uh, și rezilientă din punct de vedere cibernetic, trecând acum la al treilea grup de provocări, este necesar în primul rând să corectăm deficiențele în ceea ce privește guvernanța securității cibernetice, atât în sectorul public cât și în cel privat. Guvernanța securității cibernetice constă în gestionarea amenințărilor și a riscurilor, în consolidarea capacităților, într-o sensibilizare corespunzătoare și, de asemenea, într-o coordonare adecvată și un schimb eficient de informații. Faptul de a avea un model bun de guvernanță este ceva ce afectează capacitatea de a răspunde la atacuri cibernetice și de a le limita. Prin urmare, este necesar să se îmbunătățească atât capacitățile cât și sensibilizarea societăților noastre. Educarea și formarea sunt piloni fundamentali. Totodată trebuie creat un climat de uh, încredere reciprocă între diversi actori care să consolideze reziliența cibernetică globală. Comisia Europeană însăși a spus că coordonarea generală rămâne insuficientă. Prin urmare, îmbunătățirea schimbului de informații și a coordonării între sectorul public și privat rămâne în continuare o provocare majoră. În sfârșit, pentru a putea da un răspuns eficient incidentelor cibernetice produse, este necesar ca acestea să fie detectate rapid și reacțiile ulterioare de asemenea să fie rapide. Pentru acest lucru este necesară o bună coordonare între statele membre și instituțiile Uniunii și o gestionare coordonată a crizelor. Un lucru extrem de important în acest context este protecția corespunzătoare a infrastructurilor critice, atât în servicii elementare, cât și în ceea ce privește funcții sociale elementare, ca de exemplu eventualele ingerințe în procesele electorale sau campaniile de dezinformare. Domniile voastre vor găsi în acest document informativ mai multe detalii uh, și o analiză amănunțită efectuată um, pe bază efectuată uh, cu privire la aceste provocări la care tocmai m-am referit. În concluzie, vă voi spune că, deși statele membre și Uniunea Europeană au făcut eforturi importante, pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntează amenin- confruntă amenințările cibernetice, ne aflăm într-un moment de- decisiv pentru ca Uniunea Europeană să-și consolideze securitatea cibernetică și autonomia digitală, fără ca, uh, prin aceasta, să-și piardă angajamentul uh, în fața valorilor uh, fundamentale care o inspiră. Nu aș vrea să închei fără a mulțumi public echipei uh, Uh, curții care a elaborat uh, acest studiu și fără a mulțumi totodată cooperării constructive și entuziaste de care ne-am bucurat din partea Comisiei Europene, a Serviciului European de Acțiune Externă, a Consiliului, a agențiilor ENISA și Europol și a Organizației Europene de Securitate Cibernetică, precum și uh, entităților uh, superioare de anchetă din statele membre. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la orice întrebări. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Așa că m-ați în ultima propoziție, sunteți pregătit să dați ascultare eurodeputaților, ceea ce este foarte bine, pentru că acum doamna raportor Iulia Pitera vine cu câteva întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Securitatea cibernetică este un termen foarte amplu, e greu de definit pentru că există aici foarte multe aspecte. Protecția față de atacurile clasice ale hackerilor, unde uh, se dorește câștigarea unor avantaje materiale, dar și tratarea informațiilor, adică a dezinformării, combaterea dezinformării și a știrilor false. Curtea de conturi definește protecția cibernetică ca protecția utilizatorilor și a mediilor pentru asigurarea sferei private și pentru um, ținerea la dispoziția datelor. Datele um, disponibile public despre securitate cibernetică și criminalitate cibernetică există pentru a analiza aceste, te, acești termeni. Raportul a fost structurat pe patru părți. Cadrul juridic, finanțări și cheltuieli, reziliență cibernetică și reacții la incidente. Dat fiind faptul că nu există date credibile, se de doar o prognoză de creștere și anume de la 3 miliarde de atacuri în 2018 până la 20 uh, de estimate până în 2020. De aceea doresc să vă reamintesc cât de important este că cât de important a fost incidentul în, și cât de afectați au fost tinerii când Facebook sau WhatsApp nu au funcționat și când s-a analizat dacă a fost poate rezultatul unor atacuri de, din partea unor hackeri și câți oameni și-ar pierde locul de muncă dacă Instagram ar fi desfințat, de pildă. Să ne imaginăm, de pildă, că există un atac la adresa sistemelor monetare sau asupra sistemelor de furnizarea energiei sau a apei. Nu vreau însă să mă îndepărtez prea tare de acest raport, ci să comentez doar acele puncte care mi se par uh, îngrijorătoare. În primul rând, cât sunt de diferite prevederile la nivel național sau aplicarea de fapt și de asemenea și anumite lacune la nivelul legislației UE, ceea ce este îngrijorător pentru că dușmani pot astfel să dăuneze întregii UE. La pagina 19 a raportului vedem un tabel, exemple a modului în care procesul uh, legislativ în Uniunea Europeană, care este unul foarte greu și durează foarte mult, nu poate ține pasul cu evoluțiile tehnologice. Eu cred că ar trebui să facem uh, presiuni uh, într-o aplicare cât mai rapidă a prevederii în domeniul cibernetic. De asemenea, și lipsa de personal în agențiile specializate trebuie rezolvată. Apoi, este preocupant faptul că, în pofida ambițiilor ridicate în Uniunea Europeană de a cre cre crea un mediu cât mai sigur uh, cibernetic, Totuși, securitatea cibernetică nu este pe deplin integrată cu mecanismele actuale pentru combaterea crizelor în UE, ceea ce potențial limitează mult capacitatea UE de a reacționa în cazul unor astfel de incidente. Următoarea problemă care este evidențiată aici se referă la lipsa coordonării între sectorul public și cel privat și faptul că e nevoie de un mult mai bun schimb de opinii în ceea ce privește bunele practici. În orice caz, o coordonare eficientă se poate face și în raport avem multe exemple bune, de pildă colaborarea între FBI și poliția olandeză și Europol pentru distrugerea comerțului în Darknet dar raportul nu arată cum anume se poate realiza o astfel de colaborare și sunt destul de sceptică, dat fiind faptul că acest lucru ar însemna că firme private ar trebui voluntar să pună la dispoziție informații astfel încât acestea să poată fi folosite și de uh, concurenți, precum Facebook, o platformă necontrolată pentru schimb de informații poate foarte rapid să uh, ajungă o junglă de informații. Deci trebuie să creăm o structură în care să se facă un schimb de informații. Pe lângă aceste observații vreau să formulez și câteva întrebări. În primul rând, structurile UE sunt pregătite să combată măsurile de dezinformare în perioada campaniei elect electorale. Instagram este o unitate mică și numărul de știri false care apare este foarte mare. În al doilea rând, Curtea de Conturi are recomandări cu privire la modul în care dezinformarea poate fi combătută eficient fără a limita libertatea de exprimare. De pildă, să nu intervenim la nivelul conținuturilor și dacă vezi că anumite conținuturi apar automat în diferite părți ale lumii, ar putea declanșa o ștergere. Între această măsură nu îi limitează pe cei care sunt plătiți pentru a distribui știri false. În al doilea rând, puteți explica cum instituțiile europene sunt pregătite pentru a acționa în domeniul securității cibernetice în calitate de, vă pot spune că deputații europeni primesc sute de e mail uh, înaintea unor voturi, ca de pildă atunci când a fost vorba despre drepturile de autor sau despre vaccinări. Și de aceea aș dori să știu cum anume Parlamentul European sau alte instituții ar putea face față unor atacuri care uh, în condițiile în care resursele nu sunt uh, suficiente. Și o ultimă întrebare. Acest document pe care îl discutăm uh, a fost gândit inițial ca un raport special și trebuia publicat, de fapt, deja în 2018. De ce s-a schimbat forma documentului și de ce s-a făcut publicarea mai târziu? Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, pe ordinea de zi, există posibilitatea sau domnul Salafranca, mă scuzați, aveți cuvântul. Domnul președinte, eu Mulțumesc, domnule președinte, și eu voiam să mulțumesc curții de conturi și autorilor eh, acestui eh, raport, eh, reprezentați de domnul Tome, pentru că ne-au prezentat această analiză care are caracter informativ, după cum ne-a explicat, analiza care se referă la problemele care afectează mai direct și care se situează în centrul preocupărilor cetățenilor noștri. În toate dezbaterile pe care le-am tot avut în cadrul Uniunii Europene, vis-a-vis -vis de reformele de care avem nevoie, toți intervenienții, toți șefii de guvern care au venit în plen pentru a ne prezenta îngrijorările uh, lor, uh, vorbesc în primul rând despre nevoia de o Europa care să protejeze și despre necesitatea de a avea un răspuns la amenințările uh, interne și externe cu care se confruntă cetățenii noștri. De aceea, problema pe care avem în față este esențial uh, de discutat. Analiza prezentată de Curtea de Conturi este foarte corectă și analizează lucrul care mă îngrijorează cel mai mult, și anume cadrul uh, legislativ, politic și de reglementare. Cadrul uh, bugetar se spune foarte clar că nu uh, acordă prioritate acestui domeniu, dar cred că Uniunea Europeană are atât în cadrul instrumentelor financiare interne, cât și în cadrul celor externe. În viitoarea ședință plenară de la Strasburg vom vota tot catalogul de instrumente externe. Avem așadar toate resursele pe care le puteam obține și, totodată, în cadrul uh, programului Orizont 2030, care este programul de cercetare și inovare cel mai ambițios din lume, am putea găsi un răspuns la această prioritate. Eu aș spune autorului acestui raport, uh, i-aș adresa două întrebări. În primul rând, care ar trebui să fie uh, evoluțiile în cadrul legislativ, normativ și de reglementare al Uniunii pentru a putea trata această prioritate, mai ales în uh, cadrul uh, alegerilor europene. Am văzut cu toții atacurile ce s-au produs în uh, state membre ale Uniunii Europene, în procesele electorale, atacuri cibernetice și dat Uh, fiind uh, țările din Balcanii Occidentali, unde situația este instabilă și acolo aceste state s-ar putea, uh, se discută calitatea de candidat a lor pentru Uniunea Europeană. Întrebarea mea este așadar și cum vedeți colaborarea cu aceste țări și cu alți parteneri ai Uniunii, dat fiind, dată fiind această amenințare care este internațională și credeți dacă în, cadrul, în viitorul colegiu de comisari ar trebui să existe un comisar uh, responsabil pentru securitatea cibernetică, atât din perspectivă internă cât și din perspectivă externă? Iată așadar, domnule președinte, care sunt uh, reflexiile mele vis-a-vis -vis de acest document pe care îl uh, consider absolut util și esențial pentru că Uniunea Europeană trebuie să răspundă la noua configurație a amenințărilor cu care ne confruntăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Salafranca. As you asked uh, quite direct questions and also pentru că întrebările dumneavoastră au fost destul de directe și ale raportoarei la fel, cred că o să dau acum uh, cuvântul autorului, care are datoria să ne dea răspunsuri la fel de corecte, dar trebuie să vă reamintesc tuturor că nu vom mai avea interpretare. Deci să profităm de timpul pe care, uh, în care îi mai avem la dispoziție. Să continuăm în engleză, întreabă vorbitorii, sau cât timp mai avem? De îndată ce îi vedeți că pleacă, treceți uh, la engleză. living now. Okay, so thank you very much uh, for, for, for your questions and, and for, for, for your interest